Buongiorno ai presenti e iniziamo anche se non siamo al completo. Bună, bună dimineața! Nu e toată lumea aici, dar să începem cu activitatea din această dimineață pentru că avem foarte multe de făcut. Sunt uh, raportori care au și timpul foarte limitat pentru că mai au și altceva de făcut. Să începem. În numele președinte o să fac câteva anunțuri. Reuniunea comună ITRE-NV pentru un schimb de vederi privind cadrul politic uh, referitor la schimbările de climă va avea loc mâine după amiază de la ora 3 până la ora 6. Deci asta este o schimbare. Punctul 7 din ordinea de zi, prezentarea făcută de comisie privind pachetul telecom, telecomunicații. Această prezentare eh, se va face astăzi la reuniunea noastră, dar devine punctul 3 din ordinea de zi, adică imediat după ah, discuția privind industria siderurgică. Punctul nou al doamnei Ford a fost uh, înlocui, a fost schimbat ca ordine cu punctul 12, raportul doamnei Ulsvog, dezvoltarea rețelelor inteligente din cauza altor angajamente pe care le au raportorii. Următoarea noastră reuniune la Strasburg pe 17 septembrie, pe 17 octombrie, o reuniune specială. Deci să începem. Punctul 1 din ordinea de zi. Punctul 3, de fapt, îi dau cuvântul raportorului plan de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc, să vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să examinăm situația din siderurgia europeană printr-un raport din proprie inițiativă este pe deplin justificat pentru că siderurgia este o industrie cheie care furnizează materii prime pentru construcții electronice, inginerie mecanică și industria auto. Analizând cât de importantă este siderurgia din punct de vedere economic, nu cred că trebuie să uităm că după al doilea război mondial a fost un element important al integrării europene pentru că prima comunitate a fost comunitatea cărbunelui și oțelului, iar uh, părinții fondatori au încercat să coordoneze uh, domeniul siderurgic și activitățile domeniului siderurgic. Creșterea economică nu poate fi văzută fără participarea siderurgiei. Produsele siderurgice inovatoare trebuie să fie folosite, mai ales în ceea ce privește, eu știu, turbinele eoliene. Oțelul este reciclabil, fără a pierde calitatea lui, de aceea are un rol important în prezervarea, în conservarea resurselor pentru viitor. Europa înseamnă 11% din producția totală de oțel, peste 5.000 de uzine în Europa și asigură locuri de muncă pentru 360.000 de persoane iar uh, lipsa China este cea care a câștigat foarte mult teren, uh, iar siderurgia din Europa este oarecum vulnerabilă pentru că există o scădere a cererii pentru oțel în Uniunea Europa. Iar din punct de vedere al pieței pentru asemenea produse s-a înregistrat o criză, iar niciunul dintre ele nu a arătat semne de creștere. Această situație dificilă este exacerbată de faptul că uzinele siderurgice sunt dezavantajate pentru că au crescut prețurile energiei și în țările în curs de dezvoltare se acordă ajutoare de stat sunt foarte multe probleme, iar amânarea crizei arată că în Europa s-au făcut reduceri de capacitate, s-au închis uzine siderurgice, de aceea 44.000 de locuri de muncă au fost pierdute în ultimii ani iar din motive de mediu și din punct de vedere al siguranței uh, aprovizionării este foarte important ca Europa să fie un producător important de oțel în viitor. Astfel, Comisia Europeană a publicat o comunicare pentru a da un imbold uh, producției industriale sunt acolo, acolo există un plan specific de acțiuni pentru siderurgie Înainte de a trece la problemele principale din siderurgie, aș dori să analizez factorii care au cel mai mare impact asupra competitivității siderurgiei europene. Există patru puncte care rezumă aceste confruntări, aceste provocări în primul rând, prețurile mari ale energiei, apoi regulile legate de protecția mediului și uh, administrarea lor, apoi restricțiile internaționale comerciale și apoi uh, problemele financiare. Sunt cele mai mari provocări din fața siderurgiei europene și aș dori să mă refer la aceste puncte unul câte unul. În ce privește prețurile energiei, la nivel internațional, prețurile competitive ale energiei sunt foarte importante importante pentru, uh, pentru această industrie intensivă din punct de vedere energetic. Liberalizarea pieței gazului și electricității nu a dus la reducerea prețului la utilizatorul final. Conform estimărilor, costurile energiei reprezintă 14% din costurile de funcționare ale siderurgiei electricitatea și coxul sunt uh, sursele energetice cele mai importante, iar, dar uh, au un impact foarte mare asupra sectorului, o presiune foarte mare asupra sectorului din punct de vedere al prețurilor. Cred că domnul Buzek uh, a prezentat o informare foarte importantă foarte recent uh, uh, când s-a adoptat raportul domniei sale. Nu voi intra în amănunte. Cât privește al doilea punct, schimbările de climă și protecția mediului, regulile de protecție a mediului sunt indispensabile pentru dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană și pentru piața internă. Există o serie întreagă de standarde de mediu care sunt foarte importante siderurgia are un rol foarte important, un uh, rol mare pentru atingerea durabilității, pentru că potențialul uh, de uh, economisire a emisiilor este foarte mare, de, apropo de produsele din oțel. Dar regulile de mediu au, au plasat foarte multe probleme legate de birocrație și modificarea lor ar duce la un incertitudine pe piața siderurgică. Ce se poate face din acest punct de vedere? pentru perioada de după 2020, politica de mediu trebuie făcută în așa fel încât limitările tehnologice și cele legate de costuri, ca și ambițiile țărilor, trebuie avute în vedere. Aici trebuie să ne gândim de asemenea și la noile registre privind uh, realocarea emisiilor de carbon Ținând cont de aceste trăsături ale industriilor și de impactul prețurilor electricității, trebuie și ele avute în vedere. Și apoi restricțiile comerciale. Siderurgia europeană depinde evident în mare măsură de comerțul internațional, de aceea Uniunea Europeană susține liberalizarea uh, piața noastră este dintre cele mai deschise din lume, foarte multe alte țări au restricții și oferă avantaje artificiale. Criza economică a exacerbat această situație. Există foarte multe intervenții guvernamentale în aceste țări, cum ar fi tarife de protecție, uh, stimulente pentru export, uh, stimulente pentru TVA și așa mai departe. Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva dumpingului și împotriva subvenționării prețurilor. Trebuie de asemenea să abordăm consecvent această situație. Și a patra chestiune uh, este finanțarea inovării, a cercetării și dezvoltării. Siderurgia europeană se bazează pe niște procese de producție și examinând uh, toate posibilitățile de reducere a emisiilor de gaze, cele mai moderne Uh, uzine au ajuns la limita a ceea ce se poate face din punct de vedere tehnologic. Deci ar fi necesar să se facă pași tehnologici pentru a putea duce la reducerea emisiilor. Cu alte cuvinte, tehnologiile curente nu ne mai ajută să facem acest lucru, ținând cont de, de dezvoltarea tehnologică, iar lucrul acesta este intensiv din punct de vedere al folosirii capitalului, trebuie să ne gândim ce se poate face pentru a putea introduce aceste elemente de dezvoltare a cercetării și dezvoltării în orizont 2020. Doamnă președinte, acestea sunt cele patru elemente în care siderurgia se confruntă cu provocări, vorbim de provocări mari, dar Europa nu își poate permite să piardă să-și piardă baza, baza de producție și să devină un uh, producător de oțel nesemnificativ. Raportul din proprie al itre ne permite să păstrăm competitivitatea Europei și să întărim baza industrială în acest sector foarte important. De aceea mă bucur să preiau orice idei, orice sugestii de la colegi și voi încerca să le incorporez în raportul meu. Mulțumesc foarte mult! Grazie al relatore, abbiamo circa una mezz'ora di tempo per la discussione. Mulțumim raportorului, avem aproximativ o jumătate de oră la dispoziție pentru a discuta acest uh, subiect. Uh, sperăm că vom putea auzi uh, intervențiile mai multor vorbitori, ale comisiei și apoi ale raportorului la final. Începem cu raportorii din umbră, domnul Andres Barea din partea SND. Doamna Andres Barea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, pentru acest plan de revitalizare a siderurgiei. Siderurgia este un sector strategic economic foarte important pentru că Uniunea Europeană este al doilea producător din lume, produce mari uh, cantități din producția mondială și avem vreo 360.000 de locuri de muncă. Oțelul, siderurgia este legat de o parte din sectorul industrial foarte important din Europa, cum ar fi industria auto, electronica, dar producția de oțel a scăzut cu 27%. Foarte brusc și lucrul acesta s-a văzut. De asemenea, uh, este însoțit de o creștere foarte mare a prețului energiei, o pentru care nu avem o soluție, iar industria siderurgică trebuie să se adapteze din punct de vedere economic la ceea ce ar fi economia verde sau economia durabilă. Așa că e nevoie de o strategie și iar această comunicare și raportul acesta este foarte important pentru că arată că putem să stabilim un cadru normativ este nevoie de planificare, este nevoie să știm câtă cerere există de oțel pentru oferta disponibilă. Trebuie să avem informații privind cantitatea de activități publice care pot să, uh, să aibă loc în Europa. Nu e vorba numai de comunicare, comunicații, ci și de infrastructură administrativă, deci lucrări publice. De asemenea, să îmbunătățim piața exterioară, și să luptăm împotriva practicilor neloiale care ne înfundă. De asemenea, trebuie să fie clar că la nivelul Uniunii Europene se au loc asemenea practici ilegale care destabilizează Uniunea Europeană, așa cum s-a întâmplat cu uh, diverse, cu Thyssen și cu Arcel, ArcelorMittal. Trebuie deci să ne vedem care, este, care sunt costurile, siguranța aprovizionării cu materiale, problema uh, prețului în, în energie, eficiența energetică, criterii de consum pe termen lung și scurt, inovarea de care are nevoie această industrie, inovări, inovații, producții, produse inovatoare, ca și aspectele economice care uh, ne subjugă într-un fel. Ce s-a întâmplat cu programul Orizont 2020 din punct de vedere al cooperării și cercetării mai ales în ceea ce privește adaptarea în regiunile producătoare de oțel. În concluzie, nu poate să fie, eu știu, un raport care să rămână literă moartă. Industria siderurgică din Europa trebuie să fie durabilă, competitivă și adaptată la teritoriul respectiv. Trebuie să fie măsuri pe termen scurt și pe termen lung. Și spun pe termen scurt pentru că, așa cum a avut o scădere de 27%, recesiunea este foarte importantă din 2008 încoace, așa încât trebuie să ne adaptăm adaptăm la competitivitatea industriei și mai mult decât atât, ne, pe socialiștii ne interesează caracterul social, deci adaptarea lucrătorilor. S-ar putea să fie lucrători care rămân fără loc de muncă, uh, întreprinderile se adaptează la o nouă situație și atunci trebuie să găsim pentru ei alte locuri de muncă. Așa încât uh, salut pe raportor, vom face niște amendamente și mă bucur că s-a prezentat acest plan din partea Comisiei pentru a rezolva o problemă și să nu uităm o industrie atât de importantă. Mulțumesc! Grazie la colega Barera. Mulțumim, doamnă Barea. Domnul Simanski. Mulțumesc, doamnă președinte. Toate bune și frumoase că avem o nouă comunicare din partea Comisiei în legătură cu uh, politica industrială și cu uh, industria uh, sinergetică. Industria siderurgică, mă scuzați, în Europa. Însă răspunsul nostru la aceste probleme este insuficient. Evident, competitivitatea este un element cheie pentru absolut orice. Designul ecologic, reciclarea, și așa mai departe. Acesta este, de asemenea, un răspuns uh, parțial. Uh, cadrul de reglementare, care nu este uh, unul favorabil industriei, și aici mă refer și la industria siderurgică, bineînțeles, uh, ar trebui să fie un răspuns cheie, cel mai important răspuns pe care l-am putea oferi noi tuturor acestor probleme cu care se confruntă industria siderurgică, este prețul la energie. Or, acesta se stabilește aici, la Bruxelles. Iar uh, Problemele țin de politicile prietenoase cu mediul, care n-au nimic de a face cu uh, nevoile reale ale acestui uh, sector Practic, uh, sunt uh, idei uh, politice gândite pe jumătate. Politica um, pentru mediu este costisitoare, dar în aceeași măsură și instabilă. Să nu uităm că industria aceasta se confruntă cu o perioadă foarte lungă de investiții, iar noi transmite un mesaj foarte neclar dacă introducem sistemul de comercializare a emisiilor tot schimbăm lucrurile, modificăm acest sistem uh, continuu. Prin urmare, această uh, politică devine din ce în ce mai uh, strictă, pentru că Uh, limitează uh, alocațiile uh, gratuite. Acest lucru nu este un semnal bun transmis acestei industrii. Industria aceasta nu se poate dezvolta pentru că la orice moment în timp Bruxelles poate transmite un mesaj care să schimbe buna funcționare zilnică a activităților siderurgice. Acum ne confruntăm și cu această problemă a scurgerilor de uh, carbon, iar statele membre s-ar putea să ofere ajutor de stat. Însă, practic, asta în E o soluție de rezolvare a unei probleme care a fost uh, cauzată aici, la Bruxelles. Ne confruntăm așadar cu o problemă majoră dacă ne gândim uh, că dorim să finanțăm uh, orice fel de idee în general. Dacă cineva uh, susține că ajutorul de stat reprezintă o soluție la absolut orice, evident se înșală. Ajutorul de stat disponibil anumitor state membre ar putea să ducă la distorsiuni ale pieței ca atare. Dar să nu uităm că industria siderurgică nu înseamnă uh, Uh, un stat membru sau două, ci uh, vizează 23 de state membre care se află într-o situație economică foarte diferită una de cealaltă. Comisia singură nu va rezolva această problemă. Iar dacă noi aici în Parlament nu facem față provocării și nu facem ceva cu prețul la energie, atunci putem uita de reindustrializare a uh, Europei. Niciodată nu vom putea ajuta această industrie. Mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președinte. Domnul Ghiure, care cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnilor și domnilor, criza cu care ne confruntăm, în mod clar, demonstrează faptul că ne confruntăm uh, și cu provocări precum uh, cea reprezentată de scurgerile de carbon. Acum ceva vreme ne-am gândit că serviciul, uh, sectorul serviciilor ar putea fi un element cheie pentru viitor, iar o altă dogmă circulă acum, conform căreia trebuie să ne axăm pe schimbarea climatică. Toate acestea au dus la declinul industriei în Europa. Industria automobilelor, uh, industria siderurgică, sunt fețe ale aceleași uh, probleme. Ne-am pierdut din avantajul competitiv, practic. Dacă ne întoarcem acum însă la industria siderurgică, e bine, ea e o industrie cheie în uh, Europa. Însă, în aceeași măsură, este o sursă puternică de emisii de dioxid de uh, carbon, pentru că pur și simplu procesul tehnologic presupune emisii semnificative de dioxid de carbon. Înțelegem că Europa ar trebui să se axeze pe reciclare din propunerea Comisiei, însă aș dori să vă avertizez în legătură cu uh, anumite căi care au fost alese atunci când a venit vorba de reciclare. În uh, fierul vechi, conținutul uh, de cupru este în creștere, iar uh, asta nu va permite industriei automobilistice să folosească materialele reciclate. Acest tip de uh, oțel care este bogat în cupru ar trebui folosit uh, în uh, domeniul construcțiilor. De asemenea, sunt și alte procese industriale care uh, sunt fluidizate prin folosirea acestui tip de aliaj. Politica europeană a dus la următoarea situație statele terțe vor profita de ceea ce facem uh, noi. Metalele uh, rare sunt un exemplu în acest sens. Doamnă președinte, toate bune și frumoase că s-a introdus uh, acest sistem uh, al comercializării emisiilor, însă el nu va ajuta la atenuarea schimbărilor climatice, dar va pune capăt industriei în Europa. Mulțumesc foarte mult! doamnă președinte. Mulțumim. Domnul Țiarus are cuvântul. Mulțumim, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy... Mulțumesc, doamnă președinte. E clar că trebuie să ne intereseze competitivitatea și durabilitatea industriei siderurgice în Europa, în Europa pentru că este adevărat că uh, am analizat toate aceste chestiuni în ultimul moment. În ultimii ani am asistat la un declin cu 27% al acestei industrii în Europa, iar uh, asta înseamnă o proporție semnificativă din uh, PIB. De fapt, ne dorim uh, o creștere a PIB-ului, iar industria siderurgică în Europa întotdeauna a fost una puternică și întotdeauna a fost o ramură industrială pe care am avut-o. Nu mă voi referi foarte mult la uh, aspectele viitoare, dar uh, cum au spus uh, și colegii, și aici nu vreau să um, repet cifrele, ideea este însă că China ne depășește dar noi suntem mult înaintea Chinei și a Rusiei din perspectiva calității produselor. Colegul nostru, domnul Gheorghe, ne-a oferit un rezumat foarte corect al problemelor cu care ne confruntăm a rezumat uh, lucrurile gândindu-se la patru uh, elemente uh, care sunt de mare interes. Noi trebuie să sprijinim acest sector industrial. Ne-am gândit la restricțiile comerciale, la cercetare și dezvoltare, la inovație, la prețul la energie și așa mai departe. Și ar fi foarte bine dacă ne-am putea asigura că în 23 de state membre unde există peste 500 de uh, astfel de uh, fabrici siderurgice, uh, ar fi important să ne asigurăm că uh, acestea nu se vor afla în declin. Pe viitor am dori să susținem uh, ideea de a avea materii prime moderne, iar Industria siderurgică poate furniza asemenea materii prime de înaltă calitate. Este foarte important pentru noi să dezvoltăm această inițiativă pe mai departe. Uh, Comisia propune înființarea unui grup de înalt nivel uh, care să analizeze uh, un schimb de informații reciproc care să stea la baza noului sistem, dar eu cred că nu e deloc suficient din păcate, se pare că nu putem avea o industrie siderurgică uh, funcțională dacă nu uh, investim niște bani în această industrie. Deci trebuie să răspundem la cele patru uh, puncte ridicate în discuție de domnul Gheorghe. Trebuie să facem anumite concesii, trebuie să existe anumite scheme de sprijin uh, toate acestea pentru a ajuta uh, industria siderurgică. Cred că domnul Șimanski a făcut un comentariu foarte valid atunci când a vorbit de ajutorul de stat care ar putea distorsiona piața. Însă ne aflăm într-o epocă în care trebuie să facem o excepție pentru industria siderurgică. Trebuie să putem să îi acordăm sprijin. Putem da exemplu Slovaciei. Din 2012, fabrica de la Cosice din Slovacia, din domeniul siderurgic, uh, continuă să uh, angajeze uh, oameni. Este vorba despre uh, o fabrică foarte mare care funcționează deja de um, două decenii, dar dacă nu facem ceva, locurile acesta de muncă se vor pierde. Însă guvernul slovac a făcut anumite concesii acestei fabrici, a oferit anumite stimulente, iar în schimbul acestora angajații nu vor fi concediați în masă. De fapt, 260 de milioane de euro uh, sub forma compensațiilor uh, au uh, fost oferiți în schimbul schimbării structurii profitului acestei fabrici. Dacă ne gândim la această problemă în termen general și ne gândim la ce se întâmplă în întreaga Europa, dacă dorim să salvăm industria siderurgică, atunci trebuie să luăm niște măsuri. Cum s-a spus uh, deja, oțelul este foarte important uh, pentru industria automobilelor și pentru industria construcțiilor. Uh, noi ne dorim să importăm cât se poate de puțin oțel din China și din Rusia, pentru că am văzut ce probleme apar dacă se reduce capacitatea siderurgică în Europa. Am putea îmbunătăți lucrurile dacă ne gândim puțin la um, cerere pe piață. Oricum, eu uh, îmi voi aduce propria contribuție la îmbunătățirea documentului inițial, dacă mi se permite să formulez lucrurile astfel. Oricum, însă, mă voi uh, asigura că susțin uh, acest raport înaintând, înaintând anumite amendamente. Doamna președinte, mulțumim. Doamna Ror are cuvântul acum. Domnul Roel. Domn președinte, stimați colegi, câteva observații. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru un document foarte bun. În al doilea rând, industria siderurgică este una din industriile cheie și Aici uh, se va decide dacă politica europeană este pentru sau împotriva industriei. Nu există jumătăți de măsură. Există da sau nu. Vrem în viitor să avem uh, o industrie în Europa, în Europa și dacă da, trebuie să uh, ne asumăm consecințele. Și industria siderurgică este, merge mai departe decât purele întreprinderi uh, individuale pe care le vedem. Apoi, uh, vedem cu oarecare înspăimântare care pot fi consecințele politicilor europene. Dacă impunem standarde din ce în ce mai stricte de mediu, uh, s-ar putea la un moment dat și vedem de fapt că factura la final este mult prea mare și nu mai putem să menținem industria aici uh, și pierdem locuri de muncă. Deci, unu, o, versi o posibilitate ar fi să, să facem reguli mai puțin stricte sau să, oricum, trebuie să le facilităm viața. Nu putem să, îi, îi, să depunem presiune din, din ambele părți, din toate părțile. Um, eu cred că, în calitate de Comisie pentru Industrie, ar trebui să spunem foarte clar ce vrem a sosit momentul ca Parlamentul European să ducă o ofensivă pentru industria europeană. Dacă vrem locuri de muncă, dacă vrem să obținem uh, uh, veniturile din taxe de pe urma acestor, acestei industrii, trebuie la un moment dat să mai spunem și da. Și nu se poate fără. <clears throat> Domnul Goebbels. Doamnă președinte, stimați colegi. Trebuie să realizăm faptul că în 15 ani industria a scăzut în Europa de la 20 la 15%. În foarte multe sectoare am asistat la închiderea fabricilor, la restructurarea lor și mai ales în foarte multe sectoare am văzut uh, cum industriile europene se deplasează în afara spațiului uh, comunitar. Acest lucru este valabil și pentru această industrie strategică, care este industria siderurgică. Raportorul nostru, domnul Gheorghe, are reptate atunci când spune că vom avea întotdeauna nevoie, cel puțin în viitorul foarte previzibil, de oțel, de fontă și așa mai departe. Și asta pentru a produce tot felul de alte bunuri după aceea. Problema cu siderurgia este că progresele uh, metalurgice presupun că avem uh, din ce în ce mai puțin uh, nevoie de mari volume de oțel. Prin urmare, pentru a reconstrui turnul Eiffel, pentru a arăta exact cum arată el astăzi, n-am avea nevoie decât de o treime din oțelul care a fost uh, folosit uh, la vremea când acest uh, turn a fost construit. Deci, astea sunt progresele care s-au făcut în domeniul metalurgic. Problema industriei europene nu este numai aceasta. Problemele sunt, cum au spus și alți colegi, costurile ridicate la uh, energie, uh, taxele de mediu, care nu uh, apasă pe industria Chinei sau pe industria Americ Americii. și din sector investesc și continuă să o facă în afara Europei. ArcelorMittal a investit în Asia, în Africa, în America de Sud. Iar în Europa închide porțile. Tata Steel face exact același lucru. Recent am putut să întâlnesc pe doc, domnul dr. Eder, care este e, cel care conduce cel de-al treilea grup de producători de oțel din Europa. Ei au construit o nouă uzină în Statele Unite pentru a produce acolo materia primă pentru e, industriile din Europa. De ce? E bine, pentru că costul energiei mai ales este atât de important. Energia în sectorul siderurgic cântărește mai mult decât costul uh, cu forța de muncă. Noi, în Europa, uh, nu ne permitem să ridicăm prețul la energiei. Ne abținem să investim uh, în gazul de șist atât de faimos, pentru că uh, credem în tot fel de fantasme. Însă în Statele Unite uh, gazele de șist au redus uh, factura la energie cu mai mult de două treimi pentru industrie. De asemenea, un producător uh, francez uh, tocmai uh, s-a uh, decis să investească din nou în Statele Unite, tocmai datorită uh, prețului la energie. noi ne permitem luxul să uh, dorim să salvăm planeta impunând uh, producției uh, industriale europene să plătească prețul. În acest moment, uh, la Stockholm, nu s-a putut explica de ce în ultimii 15 ani temperatura globală nu a mai crescut în ciuda creșterii emisiilor de dioxid de carbon. Noi tot încercăm să reducem, să reducem, trăiască protocolul de la Kyoto. Ori la Kyoto, Liechtenstein, eh, Elveția, Norvegia, Australia și uh, Uniunea Europeană au fost țările uh, participante. Dar se pare că în altul comisariat pentru acțiune climatică tocmai uh, s-a închis. Este vorba de comisariatul din Australia. Practic, australienii vor să iasă din protocolul de la Kyoto, așa cum au făcut canadienii, japonezii, americanii, Noua Zeelandă și așa mai departe. Prin urmare, rămânem doar noi, uh, europenii. Câtă vreme noi reprezentăm doar 11% din emisiile globale de dioxid de carbon. Chiar uh, vă imaginați uh, că dacă ajungem de la 11% la 20% vom putea compensa surplusul emis de China și de alte state? Practic ne aflăm pe un drum greșit. Dacă ne dorim ca Europa, care a fost uh, construită în uh, jurul oțelului și cărbunelui, dacă Europa vrea și dorește să rămână un imperiu industrial, atunci foarte repede trebuie să facem ceea ce trebuie Adică să încetăm să încărcăm industriile noastre, mai ales industria siderurgică, cu cheltuieli pe care concurenții lor nu le au. Doamna președinte, mulțumim. Lista vorbitorilor s-a tot uh, lungit. Eu mă retrag de pe listă pentru a economisi niște uh, timp, fac deci un gest Bineînțeles, uh, țara mea este interesată de acest subiect, însă aș dori să vă rog uh, să încercați să fiți foarte succinți de acum înainte și să vă limitați la două minute. Altfel, nu uh, vom avea timp pentru toată lumea și vom depăși timpul alocat acestei discuții. Din nou, vă rog, deci, să respectați timpul. La svolgimentul dei nostri lavori. Grazie. Enin. Merci, Madame la Présidente. Je vais faire euh, preuve de compréhension, mais la prochaine fois, on donnera deux minutes à tout le monde. Domnule, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să respect timpul uh, alocat. Eu împărtășesc o parte din cele spuse de domnul uh, Roy. Da, avem nevoie de o industrie europeană, da, avem nevoie de o industrie siderurgică puternică în Europa pentru că ea creează locuri de muncă, locuri de muncă bune, bine plătite, uh, care uh, orientează spre sector bogățiile produse. Dar siderurgia este uh, o industrie care nu suferă de suprataxele pe care le impunem. Industria și siderurgia suferă de o uh, concurență neloială incredibilă exercitată de statele terțe. Industria siderurgică din Europa are probleme diferite și voi vorbi despre uh, ceea ce știu mai bine, adică despre Franța. mital a venit în Franța. Vă imaginați că siderurgia franceză nu ar putea fi capabilă să producă la prețuri competitive, uh, asta însemnând că ar putea să-și atragă clienți, dacă nu cumva strategia uh, domnului Mital a fost următoarea, să cumpere pe credit, să facă întreprinderile să fie plătite de salariați, să pompeze uh, toate brevetele uh, în ceea ce privește uh, cercetarea în altă parte. Pornind de la aceasta, până la urmă am fost convinși că practic această industrie suferă de pe urma unor suprataxe, dar dacă credem asta, ne înșelăm Până la urmă, ArcelorMittal uh, nu a făcut altceva decât să folosească uh, banii în altă parte și acum ar dori să închidă uzinele franceze pentru a investi în India. Asta este problema siderurgiei europene. Și aici ne vorbim nu doar despre construcțiile uh, metalice, ci despre materiile uh, prime de metale rale, de industria aeronautică, de industria uh, constructoare de mașini. Deci vorbim de zeci de mii de locuri de muncă. Ar trebui totuși să ne protejăm puțin uh, față de aceste atacuri fără precedent. De asta are nevoie industria siderurgică, iar aici mă voi opri. Este vorba despre industriași care n-ar trebui să investească în altă parte, exploatând uh, salariații de aici din Europa și făcând un profit maxim, ci uh, ar trebui să producem pe teritoriul european pentru ca teritoriul european să continue să trăiască. Mulțumim, uh, domnul Kreuzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul Royal. Doar o singură mică observație industria siderurgică germană nu mai produce oțel, ci produce substanțe uh, și aliaje pentru clienții săi. Uh, și dacă uh, spunem că um, iată, energia costă prea mult și cumpărăm oțelul din afară, facem o mare greșeală pentru că avem nevoie de această industrie. Și industria germană, de fapt, Um, produce soluții, oferă soluții, în, pachete întregi de soluții clienților săi și ar fi o greșeală să, să nu o sprijinim. Și, bineînțeles, de asta ține să avem prețuri energetice care pot fi plătite, pentru că dacă nu, această industrie nu va mai putea exista. Mulțumim, domnul Lange. Vă dau uh, dreptate. Nu putem să uh, înrăutățim uh, situația, cadrul uh, pentru această industrie. Însă, să vă amintesc, în 2007, în Europa, am uh, permis 14,7 milioane de autoturisme, acum 11, aproximativ 11 milioane permitem. Deci lipsesc câteva uh, un număr de automobile care au nevoie de oțel. În domeniul construcțiilor, la fel. Acum avem o cerere la, în acest domeniu care este la 30% din volumul dinainte de criză. Acestea sunt elementele esențiale, să facem în așa fel încât cererea de produse care au nevoie de oțel să fie consolidată. Și a doua problemă este concurența. Avem concurență și concurenți suplimentari pe piață. Avem uh, noi uh, um, um, industrie, nouă industrie în Abu Dhabi, avem concurenți în Rusia și în Turcia foarte mult, Deci, trebuie să luăm în considerare acești doi factori. Cererea de oțel care trebuie să, fie, care trebuie să crească și uh, Um, creșterea sau promovarea inovației pentru a face față concurenței, deci creșterea competitivității. Și bineînțeles de asta țin și, ține și cadrul uh, de, general, prețul energiei, dar și cercetarea și uh, dezvoltarea, pentru că nu orice oțel uh, este la fel cu orice oțel. Și noi putem să producem un oțel de mult mai mare calitate ca cel venit din Rusia. Și dacă dorim așadar să rezolvăm această problemă structurală, acest lucru trebuie văzut și prin prisma uh, persoanelor care lucrează mi-aș dori uh, să reluăm uh, modelul comunității europene a oțelului și cărbunelui, care a funcționat și, să, um, și, drept urmare, să facem o restructurare a industriei siderurgice la nivel european. Mulțumesc! Doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc um, colegului Goebbels. Sunt de acord cu ceea ce a spus și colegul Kreutzmann l-a sprijinit pe colegul um, Goebbels, la fel ca și domnul Roel. Dacă vrem să avem industrie în Europa, industrie siderurgică, atunci trebuie să rezolvăm problema costurilor energetice. Nu am să repet ceea ce s-a spus deja. Dar nu este vorba numai de industria siderurgică um, care de o vreme încoace părăsește Europa, dacă ar fi să mă uit în, um, în regiunea mea, uh, noi avem, uh, de exemplu, BMW și BMW-urile nu se mai fac în Europa, se fac în Statele Unite. Nu trebuie să negăm realitatea. Nu, um, delocalizările nu vor avea loc în viitor, ci au loc deja acum și trebuie să fim serioși, să avem o abordare uh, serioasă și să luăm în considerare asta și în politica noastră mm, climatică și așa mai departe. Dacă nu mai avem uh, producția în Europa, atunci, nu, atunci vom pierde și cercetarea, vom pierde întreg lanțul uh, um, de aprovizionare și lanțul întreg cadrul ce ține de această industrie. De aceea trebuie să răspundem la aceste întrebări uh, astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru acest raport, uh, pe care eu îl voi sprijini cu siguranță. Aș vrea să vă spun că voi închide lista vorbitorilor, pentru că nu uh, avem suficient timp. Domnul Rubic acum, apoi doamna Trautman și domnul Brezina. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc și eu raportorului. Până la urmă, este vorba de faptul că dacă vrem să consumăm în Europa, trebuie să ne gândim și ce vrem să, ce vrem să producem. Și când un, un astfel de domeniu este sub astfel de presiune uh, materiile prime, prețurile energetice, um, costul salariilor, care este foarte ridicat față de alte zone din lume. E bine, dacă vrem să păstrăm toate aceste lucruri, trebuie să ne gândim la strategii pentru a salva, pentru a păstra aceste competențe și, uh, și pentru a le apăra de concurența globală. Și este vorba de faptul că unii din Europa încearcă să uh, practic să elimine industria din Europa, printre altele unele ONG-uri. Cred că nu trebuie să jucăm jocul acestor ONG-uri. Cred că unii pur și simplu în mod intenționat doresc acest lucru Uh, eu propun să facem, să elaborăm un studiu pentru a vedea care ar fi interesul anumitor ONG-uri care doresc să, să facă în așa fel încât uh, industria să părăsească Europa. E, colega Brezina, prego. Domnul Brezina. Uh, vážení přítomní, přes všechno, co říkáme o... Mulțumesc. În ciuda tot ce spunem despre tehnologie, industrie. Industria siderurgică nu este o excepție. Știm că este o industrie foarte energofagă, dar noi suntem lideri în acest domeniu. Însă dacă nu, cre- nu creăm condiții similare pentru a avea prețuri energetice similare cu cele din restul lumii, capitalul pur și simplu se va muta în altă parte să ne gândim la faptul că noi, Uniunea Europeană, foarte des trebuie să plătim un preț foarte mare pentru energie și asta are un impact negativ asupra uh, industriei. Și dacă nu abordăm asta din punct de vedere tehnologic, astfel încât producătorii noștri să, aibă, să plătească aceleași prețuri la energie ca cei din Statele Unite, de exemplu, nu vom putea menține industria. Doamna Trautmann. Mulțumesc doamnă președinte. Aș dori mai întâi să susțin întregime ceea ce spunea colegul nostru Goebbels, care a fost unul dintre eurodeputații care s-a regăsit în cadrul acestei uh, platforme, unde se regăseau francezi, belgieni și luxemburghezi în legătură cu problema de la ArcelorMittal. Aș dori să insist uh, asupra uh, celor spuse de domnul Enna, împărtășesc Uh, analiza. Este vorba de uh, problema finanțării care a schimbat uh, valoarea unui produs care este un produs resursă necesar pentru construcția de mașini, necesar industriei construcției, într-un material care este în plină evoluție datorită cercetării și datorită noilor tehnologii. Prin urmare, trebuie să forțăm Comisia Europeană și statele noastre membre să aibă o politică globală în ceea ce privește oțelul și să ne gândim că această industrie este absolut esențială pentru toată economia producției producătoare a Uniunii Europene. Putem vorbi despre uh, prețul forței de muncă, putem vorbi despre capital, însă nimic nu va uh, înlocui o strategie industrială și mă gândesc că ar trebui de asemenea să uh, avem un răspuns din partea Comisiei după ceea ce s-a întâmplat în legătură cu prețul la cărbune pentru a înțelege ce se întâmplă cu funcționarea furnalelor uh, vis-a-vis -vis de stocarea uh, cărbunelor. Avem un uh, program de cercetare. Oare n-ar trebui cumva să legăm cercetarea în domeniul oțelului de producția susținută? Oare n-ar trebui să ne gândim și la energie atunci când vorbim despre această industrie? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Am încheiat această dezbatere și dau cuvântul lui Matia Pellegrini, care reprezintă Comisia. Solo Pellegrini. Thank you very much. I'll try to be Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu succint. Au avut loc foarte multe intervenții. Voi începe prin a spune următoarele lucruri. De ce suntem în criză? Cred că Deputații care au intervenit au uh, identificat o serie întreagă de factori, spunând că factorul respectiv este principal. Este de fapt o combinație a factorilor menționați. Este vorba de o cerere scăzută în, de oțel, mai ales din partea sectorului automobilistic și din partea sectorului de construcții. După cum ați spus, este unul dintre factori, unul dintre factorii principali. Apoi, al doilea, identificat de către alți uh, intervenienți, este concurența. Acesta este un factor identificat și de comunicarea noastră. Din ce în ce mai mult vedem uh, practici comerciale restrictive adoptate de anumite state, dar de asemenea sunt de acord cu cei care au spus că un factor este și uh, legislația europeană, mai ales în domeniul uh, protecției uh, climatice. În planul de acțiune pentru oțel s-a menționat faptul că Comisia va evalua efectul uh, legislației europene asupra industriei oțelului. Am făcut acest lucru, este un studiu pe care l-am prezentat, putem să vi-l punem la dispoziție este disponibil pe site-ul DG Enterprise și în mod clar am văzut că costul reglementărilor europene, mai ales în perioadele de criză, cum a fost anul 2009, a constituit o proporție uh, importantă a uh, costurilor generale. Deci, uh, aș spune că cu toții aveți dreptate. Este vorba de o combinație a acestor trei factori. Aș dori să revin acum la intervenția raportorului, domnul Ghiurc. Dumnealui a identificat patru capitole principale pentru raportul său. Suntem de acord, considerăm uh, aceste puncte importante. Uh, prețurile, cercetarea, dezvoltarea, uh, cercet, uh, schimbările climatice și aș spune că mai este un al, cinci, al cincelea capitol care trebuie inclus și anume dimensiunea socială. Mulți dintre dumneavoastră ați spus că au avut loc uh, o serie de mm, lichidări de întreprinderi sau că vor urma loc și cred că trebuie să evaluăm ce posibilități avem aici. De exemplu, am putea um, utiliza fondurile structurale pentru a atenua efectul acestor uh, închideri de întreprinderi. Și putem folosi aceste fonduri pentru reconversia profesională a uh, celor din aceste întreprinderi. Pentru că am identificat o lipsă de competențe în, în acest domeniu. Încă două idei. În primul rând, schimbările climatice. Cu toții ați uh, intervenit uh, și ați explicat cât de scump uh, a costat acest element, această industrie. Există un element care poate să fie pozitiv pentru, în sistemul de schimb de cote de emisii. Practic, noi am, am invitat statele membre să aloce uh, veniturile din ETS, din sistemul de comercializare al emisiilor, uh, deci să aloce aceste venituri către industriile energofage. Dar nu s-a întâmplat acest lucru. Statele, în loc să reinvestească acești bani în industrie, uh, absorb aceste fonduri în bugetul general. De deci, ne gândim așadar cum să facem ca această alocare să devină obligatorie, pentru că astfel încât aceste fonduri să se folosească în acest domeniu. Și o ultimă observație referitoare la cercetare și dezvoltare. Ce vom încerca noi să facem la comisie va fi să folosim Orizont 2020 pentru a finanța o serie de parteneriate public-private cheie pentru acest sector. Sunt două, uh, de exemplu, Spire și Nemiri, Vom încerca așadar să uh, promovăm aceste parteneriate și să le sprijinim. Bineînțeles, rămânem la dispoziția dumneavoastră și la dispoziția raportorului um, când acesta își va redacta raportul. Vă mulțumim. Într-un timp foarte scurt ne-ați spus foarte multe lucruri interesante. Am să-i dau acum cuvântul raportorului pentru concluzii. Știți mai aveți și timp și altă dată să mai discutați despre asta. Mulțumesc, spune raportorul. Foarte pe scurt. Aș fi foarte fericit să pot răspunde la fiecare observație făcută de către colegi, deci nu, dar nu voi putea. Deci permiteți-mi să-i răspund domnului Royal. Dumnealui a spus că nu putem să avem uh, o abordare bazată pe jumătăți de măsură. Suntem fie pentru, fie împotrivă și trebuie să avem o poziție clară. Eu cred că intensitatea acestei dezbateri ne arată că această comisie este de partea industriei siderurgice. Și aș vrea să mai adaug un lucru s-a confirmat ceva în ultimele minute și anume trebuie să ne concentrăm asupra prețurilor energiei, asupra reguli, reglementărilor de mediu, birocrația prevăzută aici, trebuie să analizăm și restricțiile comerciale și financiar, finanțarea inițiativelor de cercetare și dezvoltare. Și, într-adevăr, um, preiau um, sugestia de a analiza și dimensiunea socială a tuturor uh, acestor elemente vorbim despre o ramură a industriei pe care s-a construit unitatea europeană. Și este un rol pe care această ramură industrială trebuie să continue să-l joace. Aștept cu nerăbdare sugestiile colegilor pentru a l incorpora în raportul meu. Mulțumesc! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 13 noiembrie și pe 16 decembrie vom dezbate în Comisia ITRE. Mulțumesc și Comisiei. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am spus de la bun început că este un punct pe care îl discutăm mai repede. Deci am să îi dau cuvântul Domnului uh, Ghiul, aveți cuvântul. Madam Chair, honorable members, is for... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Este o plăcere pentru mine și o onoare să vă prezint uh, reglementarea refer referitoare la piața unică europeană a comunicațiilor și este o bună oportunitate pentru că vă voi putea explica cum este construit acest uh, regulament. Înțeleg că îmi dau seama că va fi primul contact, vor mai exista uh, și multe alte interacțiuni. Bineînțeles, Comisia vă stă la dispoziție pentru explicații suplimentare de care ați avea nevoie. Să vă explic uh, cadrul pentru acest regulament, mai ales uh, având în vedere imaginea, cadrul mai larg, uh, domeniul TIC și contribuția acestuia la creștere și locuri de muncă în Europa. Știți că am făcut o revizuire a agendei digitale și ne-am concentrat asupra unor obiective cheie și aceste obiective merg în toate direcțiile pentru a ne asigura că tot ce ține de dezvoltarea domeniului TIC în Europa este asigurat. În primul rând, infrastructura de bază și reglementarea acesteia. De ce accentul pe reglementare? Pentru că acordul uh, obținut pe cadrul financiar multianual a redus uh, finanțarea pentru uh, facilitatea conectarea Europei. Deci este clar că nu vor mai exista atâtea fonduri um, care să fie alocate uh, rețelelor de bandă largă și, drept urmare, um, va fi nevoie de investiții private pentru a uh, finanța acest domeniu. Și, drept urmare, reglementarea devine foarte importantă un alt element al revizuirii, al reviziei uh, agendei digitale este, vor, este uh, serviciile publice, și anume ce poate aduce uh, dom acest domeniu serviciilor publice pentru ca acestea să fie mai eficiente, de mai bună calitate pentru cetățeni și în loc să um, cauzeze pierderi, să aducă profituri în sensul social, mă refer la domeniul sănătății, administrativ, uh, și uh, la orice fel de alte servicii pe care domeniul digital îl poate aduce cetățenilor. Celălalt element se referă la competențe și locuri de muncă. Există un milion de locuri de muncă în acest domeniu în Europa și este um, ceva surprinzător, având în vedere faptul că avem așa o mare problemă cu șomajul. Uh, Pe de altă parte, în acest domeniu există mari oportunități. Astăzi uh, se prezintă comunicarea referitoare la o educație deschisă. Este vorba de transformarea educației în Europa utilizând tehnologiile uh, digitale. Deci, toate acestea țin de o strategie cuprinzătoare în domeniul TIC în Europa. Bineînțeles, trebuie să avem rețele sigure, Trebuie să avem uh, certitudine juridică în ceea ce privește regulile de drepturi de autor și uh, cloud computing-ul un element esențial pentru a putea furniza toate aceste servicii. Consiliul European din martie a solicitat Comisiei să prezinte măsuri concrete și, în trei săptămâni, în octombrie, pentru prima dată va examina progresele făcute în ceea ce privește agenda digitală, și piața unică a telecomunicațiilor. Deci uh, ne-am concentrat pe pregătirea acestui Consiliu, pe furnizarea rezultatelor care ne-au fost cerute și am vrut să ne asigurăm că elementele esențiale ale strategiei TIC pot fi atinse într-o perioadă rezonabilă. Acest lucru este esențial pentru competitivitatea și creșterea uh, în Europa. Și, bineînțeles, pentru competitivitatea Europei față de restul lumii. Pachetul care a fost adoptat pe 11, pe data de 11, este compus din trei părți. O comunicare care prevede viziunea pieței unice pentru telecomunicații și prevede o serie de etape care trebuie să fie parcurse pentru a se ajunge la armonizarea totală a pieței telecomunicațiilor, o recomandare pentru costuri și nediscriminare, practic este vorba de cele mai bune practici în uh, domeniul stabilității, certitudinii pentru reglementarea uh, rețelelor, și propunerea de regulament pentru uh, un continent conectat, care va fi subiectul prezentării mele de astăzi. Care este uh, propunerea? Am spus că este uh, vorba de uh, infrastructură. Uh, fără infrastru acesta este unul dintre accente. Fără acesta nu poate să existe nimic, nu poate să existe uh, cloud computing pentru administrație, nu, nu, poate, nu pot fi uh, um, clase um, sau cursuri uh, digitale dacă nu există asta. Este nevoie de conectivitate, care este um, ceea ce unește totul. Fără asta nu putem uh, acorda servicii avansate. Poziția Europei variază. Există unele state membre care sunt uh, în primele locuri din lume, care uh, sunt uh, în ceea ce privește banda largă și altele care sunt în urmă. Dacă ne uităm la continent, continentul nostru conectat de 500 de milioane de cetățeni, acesta este eventual piața cea mai conectată uh, din lume. Însă, iar ceilalți nu um, constituie o masă critică suficientă pentru a fi adevărați uh, concurenți. De aceea este nevoie totuși de uh, această scară um, la, mare, de, de acest uh, nivel, la nivel al de această amploare la nivelul continentului. Bineînțeles că asta uh, înseamnă că și cetățenii ar trebui să beneficieze de unele avantaje din acest uh, punct de vedere. Ne, vom, ne uităm la cum va arăta industria în 10 ani, dar și la ce fel de uh, servicii ar trebui să furnizeze cetățenilor. Trebuie să fie vorba de servicii deschise, internet, liber, posibilitatea de a accesa rețele la, de, de, de mare viteză foarte ieftin peste tot în Europa. Propunerea noastră este una foarte echilibrată. Se bazează pe trei piloni și are o logică ce leagă toate elementele. Nu este ceva fragmentat, o colecție de idei. și dacă eliminăm una dintre părți, toată uh, propunerea se destramă. Elementele și logica ce le leagă sunt următoarele. În primul rând, certitudinea pentru companii care ar dori să opereze la scară europeană, în ceea ce privește reglementările care ar urma să fie aplicate, care sunt jurisdicțiile, care sunt regulile jocului. când ajungem, când discutăm despre ceea ce trebuie să investească aceste întreprinderi pentru a oferi servicii, uh, despre, este vorba de uh, spectru. Deci, certitudine în acest sens, în ce condiții va fi el uh, disponibil și la ce preț. Și, de asemenea, certitudine în ceea ce privește disponibilitatea unor rețele deschise, um, rețele wireless, uh, crowdsourcing uh, și așa mai departe, fără prea multă birocrație legată de asta. Celălalt element foarte important este accesul la internetul de bandă largă și dacă vrem să avem acces la scară continentală, trebuie ca toate rețelele uh, locale să fie conectate în mod virtual. Și Asta este important mai ales pentru companiile care oferă servicii um, altor întreprinderi, uh, administrațiilor publice și așa mai departe. Și apoi uh, consumatorul plătește. Toate acestea trebuie să ducă la certitudine. Asta înseamnă condiții similare când este vorba de contracte, condiții similare când este vorba de acces la internet Și, bineînțeles, este vorba de un continent. Nu poate să întâmple ca un uh, apel dintr-o parte într-alta a Europei să fie taxat la 100 de ori prețul său. Uh, uh, ca atunci când se folosește telefonul mobil în Europa, de exemplu, cetățenii au niște costuri care nu sunt justificate economic. So I will now... Așa că acum uh, voi intra în mai multe detalii privind cele trei părți pe care le-am prezentat. Primul se referă la autorizarea europeană unică. De ce această autorizare europeană unică? Seamănă cu pașaportul. Dacă ai un pașaport care este recunoscut de toate statele membre, cam bizar să spunem așa, că de fapt astăzi companiile din Europa care au servicii de comunicare electronică au nevoie de 28 de autorizări diferite în Europa. Uh, pare cel mai normal să ne asigurăm că autorizările eliberate de un stat membru să fie recunoscute automat de celelalte state membre. Sigur că sunt soluții mai complicate, mai, sau mai o autoritate unică care să elimine, care să elibereze această autorizare, dar am merge astfel în sensul centralizării. Propunerea încearcă să obțină cele mai bune rezultate din guvernanța existentă în Europa. Vrem să ne asigurăm că, de fapt, Comisia Reglementatorii de Spectru, autoritățile de reglementare na- naționale funcționează cum trebuie. Nu vrem să creăm o, o nouă, un nou organism central, o nouă birocrație. După părerea noastră nu e nevoie de așa ceva. Această autorizare europeană unică este foarte simplă. Uh, Autoritatea Națională de Reglementare care autorizează o companie îi dă posibilitatea să funcționeze în toată Europa, dacă compania dorește să facă acest lucru. Firește, compania nu e obligată să facă acest lucru, dar dacă dorește să funcționeze în toată Europa, toată Uniunea Europeană, atunci ă, dacă poartă nu denumirea de companie europeană, atunci trebuie să funcționeze cel puțin în două state membre, și când se pune problema aplicării regulamentelor locale, eu știu, remedii tehnice, dacă acea companie ar avea mai multe competențe într-un stat membru, atunci compania poate fi tratată la fel în aceeași situație. Deci se acordă tratament uh, național. Are dreptul ca într-o situație similară să se aplice același regulament în statul respectiv. Lucrul acesta este garantat de faptul că am propus uh, ca răspuns la atribuțiile comisiei să spunem că o companie are acest pașaport european. Dacă compania funcționează în mai mult de un stat membru, atunci când se pune problema Uh, de uh, problemele de reglementare, atunci Comisia își exercită în mod normal drepturile prin consultare cu autoritățile naționale de reglementare. Noi vrem și cu BEREC, noi vrem să <clears throat> asigurăm faptul uh, că această companie este tratată la fel Asta nu înseamnă că mm, rețelele cu acces local trebuie reglementate la nivel local. Ele trebuie reglementate la nivel local, cum spuneam. Sunt decizii locale luate de autoritățile locale de reglementare. Dacă o companie vrea să funcționeze la nivel european, trebuie însă să aibă siguranța că se aplică regulile într-o manieră armonizată. Partea de spectru, legată de spectru, este o parte foarte importantă și partea de bandă largă. Orice furnizor de serviciu, orice firmă din uh, Europa, orice companie din Europa uh, a reacționat foarte bine față de această parte. Motivul pentru care facem ceva în acest domeniu este foarte simplu de explicat. Europa are o deține doar 6% din această piață. Chiar și Africa are mai mult, ceea ce e cam ciudat în momentul în care ne gândim la GSM. Sunt foarte multe motive pentru acest lucru. Și dacă analizăm ce s-a întâmplat după deciziile foarte importante uh, atunci când s-a pus la punct programul privind politica de spectru și când s-a pus problema diverselor uh, spectre și diverselor registre de bandă, <clears throat> procesul acesta nu s-a desfășurat și încă nu se desfășoară așa cum trebuie în toate statele membre. În momentul acesta doar 17 state membre au distribuit spectru și programul, procesul continuă și nu se va finaliza foarte curând. Uh, astfel au apărut, uh, eu știu, diverse incertitudini la producători, uh, dezechilibre în ceea ce privește mm, furnizorii de servicii Wi-Fi iar piața se vede că este în altă parte în lume, ceea ce din cauza aceasta nu, uh, Europa Wireless nu își poate permite acest lucru. Propunerea e dublă. Pe de o parte, să sporim uh, funcționarea în statele membre în ceea ce privește acordarea spectrului. În momentul în care se face acest lucru, trebuie notificată Comisia, iar partea a doua se referă la posibilitatea de a face vânzări mici, ele uh, uh, care asigură viteză foarte mare. Deci trebuie să vedem ce este o microcelulă la nivel european și apoi să avem un sistem de autorizare neintrusiv în toată Europa pentru a putea avea Wi-Fi fără autorizare, fără birocrația respectivă și, bineînțeles, aici intră și cloud sourcing Wi-Fi. Am comentat deja produsele cu acces virtual. Sunt produse fundamentale pentru firmele care doresc să ofere servicii comunității de afaceri eh, și administrației publice din toată Europa. Ei trebuie să fie armonizate pentru că altfel nu, nu merge. Companiile încep să se încurce în ceea ce privește care este regula jocului apropo de modul în care se desfășoară aceste și se oferă aceste servicii unei companii care funcționează în Europa. Și acum să vedem care sunt elementele în favoarea consumatorilor, drepturile consumatorilor. În primul rând este vorba de livrarea acestor trăsături esențiale ale unui continent conectat. În primul rând, condițiile contractuale. Condițiile contractuale armonizate înseamnă certitudinea Uh, utilizatorilor înseamnă care sunt drepturile lor când vor să treacă de la un operator la altul, cât de repede se face acest lucru și care sunt drepturile lor de transparență privind facturarea și care sunt practicile operatorului atunci când uh, se referă la traficul generat de noi. <clears throat> Sunt propuneri uh, avansate, vorbim de o factură comună, de exemplu, de mari dimensiuni și cred că uh, în felul acesta se stabilește foarte greu, se stabilește foarte bine o carta drepturilor consumatorilor europeni în acest domeniu. Aici am inclus și propunerea de a legifera caracteristicile de bază ale accesului la internet Sigur că este o chestiune foarte larg dezbătută, dar vreau să subliniez câteva elemente. În primul rând am hotărât să nu adoptăm o soluție birocratică, să nu adoptăm o soluție de reglementare, ci am decis să propunem legislație pentru că este sistemul cel mai deschis și cel mai transparent pentru a ne asigura că există responsabilitate și asumarea responsabilității în acest proces. Comisia este convinsă că are o propunere bine echilibrată. Sigur că este o propunere, iar acum demo instituțiile democratice sunt cele care vor decide care este cel mai bun curs. Dar lucrul se întâmplă într-o manieră foarte transparentă și este vizibil pentru toată lumea din Europa și după cum vă amintiți, avem posibilitatea să facem recomandări privind neutralitatea netă și am conchis că din punct de vedere juridic uh, ar putea să elimine, eu știu, uh, interpretările neutralității, de aceea am hotărât să fim cât mai deschiși cu putință, adică legislația de bază care se aplice în Europa. Este probabil cea mai uh, avansată legislație în acest domeniu din lume în comparație cu legea neutralității din Statele Unite, este mai mult în favoarea utilizatorilor. În uh, Statele Unite se permite <clears throat> blocarea <clears throat> videourilor, uh, descărcării videourilor pentru utilizatorul final, dar noi uh, pornim de la ideea internetului deschis care nu poate fi blocat, iar gestionarea traficului se face în momentul în care e nevoie uh, să evităm congestionarea traficului fără discriminare. Lucrul acesta este foarte bine specificat în propunere. <clears throat> Acestea sunt trăsăturile cele mai importante. Sigur că există multe detalii tehnice care trebuie discuse și suntem gata să discutăm detaliile în momentul în care comisia dumneavoastră ne solicită acest lucru sau ne solicită alte comisii. Mulțumesc foarte mai am de spus ceva, stimată doamnă președinte, despre roaming, care este propunerea de bază pentru roaming. Este o modificare de paradigmă. În primul rând, primul pas este să spunem că să nu mai existe costuri suplimentare pentru apelurile în roaming de la 1 iulie 2014 datorăm uh, acest lucru uh, cetățenilor. Costurile au scăzut foarte mult, deci este nejustificat uh, să se plă- să plătească cetățenii când primesc un apel în roaming. Apoi vrem să schimbăm paradigma, cum spuneam. Roamingul face parte din natura economică a unei rețele de telecomunicații. Nu poți să elimini acest lucru, nu? Dacă ești într-o altă rețea, ai un cost. Dar dacă vorbim de o rețea europeană mare, costurile se pot internaliza și atunci nu se mai justifică aplicarea roamingului. Ideea e, este de a forma alianțe, companii, aliate, orice formă ar adopta ele, consolidare sau relații comerciale cu alte companii pentru a se asigura că aceste costuri externe devin costuri interne, costuri de transfer intern care, cum spuneam, pot fi ușor internalizate. Uh, în doi ani de acum încolo credem că putem elimina costurile referitoare la roaming pentru toți cetățenii din Europa. Este o bună notiție. <laughs> Ce veste bună! Vă mulțumim foarte mult, domnule Viola, pentru această prezentare și deschidem discuțiile. Colegii care vor să se exprime apropo de prezentarea acestui studiu și analiza de impact, și apoi o să avem o, audiere a Comisiei ITRE, probabil pe 5 noiembrie, și atunci putem uh, să discutăm această chestiune. Nu, nu știm exact cine o să fie raportorii sau raportorii din umbră. Cred că lucrul acesta se va hotărâ astăzi la reuniunea coordonatorilor, deci o să dau în primul rând uh, cuvântul coordonatorilor diverselor grupi, del Castillo, Madurel, Herzog, Rubic și așa mai departe. Vă rog uh, să fiți cât mai succinți cu putință pentru că trebuie să ne asigurăm că domnul Viola poate să răspundă la comentariile dumneavoastră. Trebuie să fie în altă parte uh, cât foarte repede de acum încolo, deci vă rog pe scurt. Cred că toată lumea poate, nu? Să vorbească pe scurt. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă Lel Castillo. Vrem să fim și noi foarte succinți, dar sunt foarte multe chestiuni de discutat în această dimineață, însă e important. Vrem să mulțumim Comisiei că a reacționat atât de repede la această rugăminte de a face prezentare. Nu mă voi axa pe conținut, ci mă voi axa pe chestiunile de procedură și voi vorbi despre importanța dezvoltării acestor elemente de conectare a Europei în ceea ce privește creșterea, competitivitatea față de alte locuri din lume și așa mai departe. Pentru mine, momentul acesta uh, înseamnă uh, că putem profita de reuniunea Comisiei, să avem în față o provocare și trebuie să încercăm să răspundem cu claritate și cu angajament la această provocare. Este clar și eu am spus acest lucru de mai multe ori și alți colegi au spus lucru de acest, acest lucru de mai multe ori. De exemplu, ieri am avut uh, niște discuții cu doamna comisar Cruz uh, pe această temă. E păcat că această acest pachet legislativ vine cam târziu din punct de vedere al timpului pe care îl avem la dispoziție pentru a aborda responsabilitatea pe care o are Parlamentul de a-și fixa o poziție și eh, care să permită Parlamentului să facă acest lucru uh, cu o dezbatere profundă și bine gândită. Însă vreau să spun care este poziția mea. Înțeleg că este o poziție pentru care cred că mă voi bucura de susținere. În primul rând, susțin cele spuse de domnul Roberto Viola, adică acesta este un pachet legislativ, iar comisia noastră și, bineînțeles, Parlamentul au obligația de a stabili o poziție față de acest pachet legislativ. Cred că, dincolo de diversele elemente disparate din uh, acest pachet, să există o logică care trebuie văzută în totalitate. nu știu dacă e vorba de, din punct de vedere de, de legăturile tehnice, ci cred că este vorba de legăturile politice, de conținutul acestei politici. Nu trebuie să facem așa un fel de listă de cumpărături și să alegem diverse elemente din diverse părți și să mergem mai înainte. Trebuie să fim conștienți care sunt posibilitățile și limitele pe care le avem. Trebuie să ajungem la o poziție în plen, la, la asta trebuie să ajungem, la o poziție în plen. Nu putem uh, să susținem dezvoltarea acestei uh, propuneri uh, cu, cu Consiliu fără să avem o poziție în plenar. Lucrul ăsta se poate face până în martie, de exemplu, acționând cu toată conștiința, cu toată rapiditatea. Noi, membrii Comisiei, Secretariatul, credem că se putem face un efort în acest sens și să vedem cum facem acest lucru cu mult angajament, pentru că este o acțiune valabilă. Cred că este o provocare la care trebuie să răspundem. Uh, cred că Parlamentul uh, în acest mandat și uh, cu membrii pe care i are acum, eu știu, după 5 ani tot dezbate temele acestea, iar acum ar trebui să răspundă uh, pe parcursul dezbaterilor pe care le vom avea la comisie, o să vedem ce aspecte ni se par mai importante pe care trebuie să le accentuăm, ce aspecte ni se par mai puțin importante. În esență, cred că trebuie să facem față acestei provocări, cred că putem să facem lucrurile bine ca timp și conținut, nu se pune problema să facem lucrurile prost și cred că trebuie să ne confruntăm cu acest pachet legislativ, să-l luăm ca atare. Nu știu ce crede Consiliul, nu știu ce cred uh, statele membre, că trebuie să faci o chestie aici și acolo, dar poziția Parlamentului trebuie să fie aceasta pe care am expus-o. Îmi pare rău că vorbesc uh, așa de mult, dar mi se pare că este o temă care este cheia evoluției viitoare. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc care acum cuvântul doamna Tereza Madurel. Și mă uit și la ceas pentru că Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să încerc să vorbesc succint. Grupul meu uh, împărtășește analiza făcută de comisia acestui sector, nici nu poate să fie altfel. Comunicațiile sectorului acesta au foarte multe deficiențe care afectează competitivitatea acestui sector și, din păcate, are consecințe negative pentru consumatorii europeni în ceea ce privește prețul și accesul la servicii de calitate așa cum a explicat foarte bine domnul Viola. Îi mulțumesc domnului Viola pentru prezentarea făcută și pentru prezența la comisie. Este clar că o piață europeană unică a telecomunicațiilor este vitală și suntem cu toții de acord. Totuși, este la fel de sigur că acest pachet prezentat acum, și aici sunt de acord cu doamna Del Castillo, avem un calendar mult prea strâns pentru că ne gândim că învergura pachetului acesta ne îngreunează un vreun acord uh, ambițios înainte de sfârșitul acestei legislaturi. Unele măsuri vin prea târziu sau prea devreme dacă ne gândim din perspectiva unor aspecte și s-ar putea să apară obstacole cum uh, ar fi cele uh, cu care s-au confruntat inițiativele anterioare. Domnul Viola se refera la roaming, de exemplu. Este o temă recentă, roaming a fost recent revizuit și vă amintesc că singurul grup care a apărat acest lucru a fost grupul meu și a apărat roaming 3. Nu știu dacă vă aduceți aminte și nu cred că într-un timp atât de scurt se poate schimba poziția unor grupuri. Apoi um, propunerile făcute de comisie pentru modificările regulii privind spectrul s-ar putea să lovească de, de um, diverse obstacole pentru că această problemă este până acum, a fost până acum de competență națională. Pot să apară controverse în acest sens și pot să ne îngreuneze um, ideea de a ajunge la un acord. Sigur că o asemenea măsuri uh, sunt benefice pentru sector și pentru consumatori, după cum a explicat foarte bine domnul Biola E vorba de roaming sau armonizarea distribuirii spectrului sau autorizarea unică. Sigur că ar reduce povara administrativă și ar deschide piețele naționale și neutralitatea internetului, internetul deschis sunt de asemenea chestiuni importante, esențiale pentru consumator, dar ar și stimula competitivitatea și inovarea în aceste servicii și ar asigura și o mai bună protecție a consumatorilor. Iar în încheiere, doamnă președinte, aș spune că din perspectiva grupului meu, uh, s-ar putea spune foarte multe, grup, foarte multe lucruri, dar grupul nostru studiază această propunere cu multă atenție Probabil că raportorii vor fi desemnați foarte curând și vă garantez că grupul nostru se va implica pentru a ajunge la cel mai bun acord cu putință pentru consumatorii europeni și pentru ca sectorul telecomunicațiilor să fie competitiv și să contribuie cu tot potențialul pe care îl are la modernizarea și recuperarea economiei europene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, trecem acum la colegiul domnul Otmar. Um, Mulțumesc foarte mult. Cred că este foarte bine că avem această posibilitate să discutăm cadrul propunerii și detaliile propunerii, dar și provocările cu care ne confruntăm. Comisia Națiunilor Unite privind banda largă și-a prezentat raportul și uh, a spus că tehnologia care a crescut cel mai repede în istoria uma, omenirii este cea a ben, ben, benzii largi mobile. A crescut cu 30%, deci e o modificare istorică. Nu numai în domeniul acesta, ci și în domeniul economic larg. Deci este abordarea corectă a acestei comisii deci nu în primul și în primul rând sectorul telecomunicații, ci se referă la modul în care că ne capacităm industriile și societatea. Deci trebuie să ne gândim la problemele care au fost menționate aici și de șansele pe care le avem. Europa a avut cândva un rol de lider în ce privește internetul și telecomunicațiilor. Și Nokia, de exemplu, Uh, și-a vândut uh, divizia de uh, mobile Microsoftului, dar a pierdut valoare multă din anul 2000, vreo 30 de miliarde de euro în momentul în care și-a vândut această divizie. În același timp, Apple și-a crescut foarte mult valoarea cu iar niște miliarde de euro. Deci, în felul acesta vedem cum se schimbă echilibru. Cred că din perspectiva noastră, Trebuie să ne asigurăm nu numai că avem cele mai bune capacități și cel mai bun mediu pentru acest domeniu industrial, dar și să ne asigurăm că avem o piață unică. În materialul de prezentare al Comisiei se vorbește despre uh, roaming. Cred că uh, imaginea de acolo nu este o imagine corectă, pentru că noi trebuie uh, să permitem economiilor să funcționeze într-un sens cât mai larg. Nu e vorba numai de turiști, uh, ci este vorba de modul în care turiștii, uh, economia europeană își asumă rodul de lider. Trebuie să ne asigurăm că pornind de la legislația existentă și de la modificările pe care le facem, putem să ajungem la o piață a telecomunicațiilor unică. Cred că există o serie de probleme legate de propunerea Comisiei care vin atât de târziu, iar din punctul nostru de vedere trebuie să ne concentrăm asupra modificărilor strategice, cele mai importante pe care le putem realiza foarte repede. Trebuie să fim pragmatici, pentru că dacă nu putem să modificăm ce se întâmplă, lumea se schimbă, de fapt. Uh, în medie cu 30% și creșterile acestea se văd în altă parte a lumii. Noi trebuie să facem reforme, nu numai să facem față problemelor, dar să și folosim șansele pe care le avem. Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul doamna Trotman. Mulțumesc, Patriția! Am înțeles uh, firește prezentarea făcută de domnul Violea și care spunea că nu e vorba de o propunere făcută din bucăți disparate, ci de un pachet uh, legislativ. Am recunoscut de asemenea în cele spusă refuzul uh, uh, acel unei abordări pe care am menționat-o și în raportul meu, adică raportul acesta disparat. Sigur că nu e vorba de piese disparate, de elemente disparate dar trebuie să punem niște întrebări și prima întrebare este faptul că aici există două logici, două logici care se confruntă. Pe de o parte reglementarea, reglementarea pachetului telecomunicații actual, concurenței uh, și propunerea uh, Comisiei care se referă la consolidarea pieței. Sunt două logici diferite. Domnul Viola spunea că este o etapă intermediară. Problema e că nu avem mijloacele astăzi să vedem exact dacă această etapă uh, intermediară este uh, pozitivă, structurantă sau, din contră, fragilizează acest sector într-un moment critic. Am înțeles de asemenea ce ați spus când v-ați referit la pașaport. Nu este vorba de o reglementare egalitară, ci de o reglementare similară. Atunci când este vorba de definirea condițiilor în care se aplică vetoul Comisiei similar, este un concept destul de neclar. Aș dori să știu cum intervine Comisia, ă, respectând subsidiaritatea, pentru că este o chestiune esențială. În propunerea dumneavoastră, domnule Viola, ați spus că uh, propunerea dumneavoastră punea o problemă de subsidiaritate și respectarea subsidiarității când a spus că rețelele locale nu trebuie să fie reglementate la nivel european. Este deja un punct foarte important, un punct nou pe care l-am notat. Deci astăzi e o problemă legată de înțelegere Uh, și am văzut uh, exact uh, ce înseamnă OAREC privind evaluarea legislației așa cum o faceți dumneavoastră. Apoi, politica industrială. Eu aș fi dorit ca Comisia să propună o politică industrială. Noi aici la Parlament am pus această problemă. Comisia a, a aprobat uh, operarea între Vodafone și un operator pe cablu german. De ce Comisia n-a încercat uh, să uh, faciliteze aprobarea între firmele concurente, nu numai la nivel european, ci la nivel internațional. Și colegul spunea mai devreme că s-au pierdut valori și capacități la nivelul acestor întreprinderi care erau plasate pe teritoriul european. N-am văzut nicio propunere clară pentru a putea desfășura clar fibrele optice în Europa, care, ceea ce ar fi un element esențial. Și dacă vrem să respectăm dreptatea uh, și justiția la nivelul cetățenilor, cetățenii trebuie să fie conectați conectați uh, la fibra optică. Este un drept pe care îl considerăm esențial. Deci aștept aici din partea Comisiei să demonstreze că are capacitatea să organizeze și să propună un asemenea plan. Țările noastre, regiunile noastre văd ce uh, diferențe există între nord și sud, între est și vest, iar conectivitatea va fi un element de competitivitate, de atractivitate absolut esențial. Este un element politic care nu este subsidiar, ci ține direct de competența europeană. Și dacă tot vorbim de strategia uh, politicii siderurgice, atunci trebuie să avem și în acest domeniu o viziune strategică pentru dezvoltarea rețelelor de fibră optică. Deci nu este suficient să, cer, cer, să căutăm doar mijloace de finanțare, în fondurile de coeziune, pentru că eu cred că ar trebui să existe și alte modalități. Și deocamdată nu prea le văd. Iar în ce privește problema pașaportului eh, și am să merg mai repede, mă tem, domnule Viola, și doresc să-mi răspundeți aici că pașaportul acesta poate fi foarte interesant. Nu mă opun idei dar eh, îi va favoriza pe cei mai bogați, pe cei mai prezenți în țările europene și nu pe cele întreprinderile de bă, dimensiuni medii ă, și voi încheia acum, ați vorbit de cloud computing și ați spus că acest concept, cloudul, este foarte important, este esențial pentru uh, strategia digitală. Uh, nu este o chestiune ușor de discutat cu partenerii noștri, mai ales în cadrul negocierilor cu Statele Unite pentru parteneriatul de liber schimb. Statele Unite cer posibilitatea de a stoca datele uh, europenilor pentru că valoarea este valoarea conexiunii și valoarea datelor. Ori, din acest punct de vedere, consider și voi încheia, doamnă președinte, că analiza economică a Comisiei este lipsită de valoare industrială, valoarea ă, ă, acțiunilor și valoarea datelor și valoarea conexiunilor. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să faceți un efort pentru că mai avem și care se referă la colegi care trebuie să plece, așa că vă rog să vorbiți foarte, foarte repede și vom mai discuta și altă dată. Închei lista vorbitorilor și aveți foarte puține minute ca să putem să încheia. Domn, doamna Herzog. Thank you, thank you, Chairman. And... Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să iau parte la această audiere astăzi. Dar aș dori să vă spun, domnule Viola, că mi-aș fi dorit să fiu aici acum un an pentru a vedea cum uh, Comisia poate prezenta acest dosar. Împărtășesc opinia colegilor că suntem în întârziere, într-o întârziere foarte mare, cel puțin din trei motive. Suntem uh, întârziere pentru că delegația noastră tocmai s-a întors uh, din Corea, uh, unde uh, au rețea 5G, nici nu 4G. Prin urmare, suntem foarte în urmă a rămas uh, în urmă și din perspectiva nevoilor. Cetățenii doresc să fie interconectați. Uh, IMM-urile solicită să fie uh, interconectate, prin urmare suntem în urma nevoilor europene și suntem în urma a ceea ce se întâmplă la nivel transfrontalier. De asemenea, în ceea ce privește calendarul nostru legislativ, suntem în urma această comisie și membrii din acest mandat nu vor putea crede că ne faceți responsabili uh, dacă nu ajungem la un acord în primă lectură. Eu uh, sunt conștientă că suntem responsabili pentru alte uh, dosare. Dacă am vrut să discut ceva în plenarea din februarie, atunci a trebuit să respect termenele limită până în septembrie, iar dacă acest Parlament a lucrat din greu, s-ar putea uh, ca totuși, din cauza întârzierilor, să nu ne putem uh, face treaba până la capăt. Însă pentru această răspundere noi nu, uh, pentru această întârziere noi nu ne asumăm răspunderea. Acest lucru trebuie să fie foarte clar înțeles. Și apoi un ultim aspect, pentru că vreau să mă refer și la ceea ce au spus colegii fiindcă au acoperit aproape tot. Uh, pot să reamintesc colegilor, fiind raportor în legătură cu un alt dosar, că avem o problemă nu doar cu ceea ce se întâmplă la nivel transfrontalier, avem o problemă și în interior. 30% dintre cetățenii uh, europeni trăiesc în mediul rural și ei nu sunt interconectați apar noi cauze de discriminare din cauza acestei divizări uh, uh, digitale. Uh, oamenii din mediul rural sunt discriminați. Prin urmare, vă rog, vă rog, solicitați comisiei să facă ceva în legătură cu asta. Insistați pentru acest mare pachet, însă mai există și uh, alte dosare care țin de această sferă digitală, care nu vor fi lăsate în urmă, pentru că am făcut o campanie puternică în legătură cu acestea. Mulțumim, uh, domnul Rubic doamnă președinte. Pe mine mă deranjează faptul că în acest domeniu cel mai important pentru competitivitatea viitoare a Europei se creează cu atâta încetineală uh, piața unică. Sunt, uh, suntem la a treia etapă a roamingului și dacă încerc să uh, mă uit pe internet în, uh, în roaming, acasă plătesc pentru un uh, gigabyte 3 euro. Acasă mă cost, uh, a, asta, a, atât mă costă acasă, mă scuzați, și în roaming mă costă 140 de euro. Și dacă părăsesc Uniunea Europeană, un gigabyte mă poate costa până la 14.000 de euro. Poate să-mi explice cineva cum este posibil acest lucru într-o piață, într-o economie de piață um, um, funcțională, 3 euro acasă și 540 de euro pe gigabyte în, în altă țară. Este incredibil că, Uniunea, că Comisia Europeană nu face presiune astfel încât uh, această discriminare și această exploatare să dispară și pentru industria telecom este o problemă mare. Mai ales întreprinderile tinere care vor să intre pe piață, dar chiar și cele care sunt deja de mai mult timp pe piață, au mari dificultăți să-și creeze o piață în alte țări. Se stabilesc, se pun frontiere, se pun bariere aici, se acționează într-un mod uh, incredibil, uh, se pun bariere viitorului și cred că Um, și în uh, campanie electorală acest lucru se va vedea. Mai ales interesele naționale sunt cele care pun frână și avem, primim mesaje cum că lucrurile ar merge prea repede. Nu, internetul crește, avem nevoie de comunicare zi cu zi și Parlamentul European va arăta înainte de alegerile europene că poate livra ceea ce a promis că cum vede a suscitat anche un applauso. Eh, la parola Lambert. Mulțumim, se pare că ați primit și niște aplauze, eh, domnul Lambert. Dragi colegi, împărtășesc eh, furia exprimată de Paul chiar acum. Dacă ne gândim la regulamentul Roaming 3 pe care l-am votat nu de mult, ei bine, putem spune că am avut oportunitate să ucidem roamingul. Am fi putut, uh, și Teresa îți spun că nu e singură pentru că verzii au avut mereu aceeași uh, opinie, am fi putut găsi deci o majoritate uh, pentru a scăpa cu totul de roaming. Am fi putut adăuga asta la propunerea comisiei, iar și asta chiar și când nu exista o majoritate pentru a face asta. Mă bucur însă că se pare că acum există o majoritate care să meargă în acest sens, însă mi se pare că am pierdut o ocazie și putem face o paralelă cu ceea ce um, facem în cadrul ECON. E bine, am uh, adăugat anumite aspecte la propunerea Comisiei în ceea ce privește transparența, în ceea ce privește regulamentele financiare și câteodată Comisia ne-a ajutat să progresăm pe aceste uh, laturi. Nelly Cross nu a fost uh, alături de noi când uh, am avut nevoie de ea, dar acum se pare că și-a schimbat opinia, iar acest fapt mă bucură. Într-adevăr, putem transforma aceste lucruri în realitate, însă, sincer, dacă ne gândim puțin la calendar, cred că va fi foarte, foarte dificil să obținem acest succes înainte de finele acestui mandat. Mulțumesc! Doamnă președinte, mulțumim pentru rapiditate ca și pentru conținut. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii, mai întâi, unul legat de accesul la servicii. Am ascultat ce au avut de spus colegii în legătură cu preocupările lor legate de egalitatea de tratament a cetățenilor europeni care se regăsesc, deci, pe teritoriul Uniunii Europene. Cred că acest punct nu a fost suficient de bine analizat. Cetățenii uh, de la nivel național uh, nu au uh, încă percepția că sunt tratați prost la nivel european, dar cred că asta uh, urmează. Și e bine să ne gândim să analizăm și acest subiect. Mă gândesc că am putea include și aș dori aici avizul Comisiei uh, următorul aspect. De ce, în ciuda alertelor Parlamentului, nu se include acest aranjament al teritoriilor într-o manieră uh, Uh, care să se bazeze pe egalitate. A spus că nu există finanțare uh, publică, însă permiteți-mi să vă spun că în cadrul financiar uh, am lucrat foarte mult să existe o clauză de revizuire politică după alegeri. Deci vă rog, nu anticipați ceea ce vor decide cetățenii și ceea ce vor face grupurile politice uh, pe durata alegerilor. Invit grupurile politice să reflecteze la acest subiect. La vot vom avea dezbateri în legătură cu egalitatea de tratament uh, a cetățenilor. În ceea ce privește rețelele de energie, propun să studiem uh, ideea unui fond de investiții care să fie alimentat din resurse proprii uh, ale Uniunii Europene, deci din uh, prelevarea unor taxe pentru sectoarele telecomunicațiilor și așa mai departe. Ar trebui să fie o taxă, o contribuție obligatorie, dar trebuie să găsim practic niște uh, resurse pentru o rețea europeană, pentru a avea acces pentru toți cetățenii. Apoi, în ceea ce privește comunicarea electronică europeană, e bine, aș dori să știu cum tratăm furnizorii străini. Uh, Oare există vreo asigurare că în acest uh, um, regulament uh, uh, includem un principiu, uh, cel al reciprocității, care se pare că se bucură de sprijin în Parlament. Deci dacă acceptăm o definiție pentru furnizorul european ca fiind un furnizor stabilit în Europa, oare Google, dacă are vreo filială în Austria, poate fi considerat producător european, poate obține un pașaport să facă tot ce își dorește pe teritoriul Uniunii Europene? Deci ar trebui să ne gândim dacă uh, vreun uh, operator considerat european uh, poate să facă același lucru în Statele Unite, adică există reciprocitate? Acceptăm oare ideea că uh, trebuie să existe o asigurare pentru operatorii noștri să poată face același lucru ca și uh, cei străini în Europa? Eu n-am regăsit pe nicăieri acest principiu al reciprocității. Deci aș dori să aflu părerea Comisiei în legătură cu acest subiect. Apoi, uh, dacă Comisia nu a inclus acest principiu, eu uh, uh, consider că grupurile politice ar trebui să-și pună această problemă pentru a include acest principiu în cadrul acestui text. Mulțumesc, doamna președinte. Ultimii doi intervenienți, domnul Cicesta și doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte. De ce nu a făcut consultări Comisia în legătură cu această propunere. Dacă vii cu legislație în uh, grabă, înseamnă că te vei căi, căi uh, în liniște. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez tot ceea ce au spus colegii. Propunerea a venit mult prea târziu și am vrut să spun pentru că doresc să transmit un singur mesaj. Dacă se vine cu o propunere la finalul unui mandat, uh, atât de târziu, uh, ne așteptăm la un um, mesaj foarte clar uh, politic, la un mesaj plin, la o propunere plină de entuziasm și ambițioasă. Um, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Viola, astăzi, dar mă întreb de ce doamna comisar nu este prezentă, dacă este uh, cheia um, sau um, elementul atât de important al uh, mandatului său um, și m-aș fi așteptat ca doamna comisar să vină, dacă tot a publicat această propunere cu 5-6 luni întârziere. Mulțumesc. Am să îi dau acum cuvântul reprezentantului uh, Consiliului. Am să vă rog și pe dumneavoastră să fiți uh, succint și să spuneți câte ceva despre programul Consiliului și apoi am să-i dăm, îi vom da din nou cuvântul domnului uh, Viola. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Aș dori și eu să-i mulțumesc domnului Viola pentru această prezentare. Mă puteți auzi? Îi mulțumesc, deci, domnule Viola, pentru această prezentare în numele președinției uh, Uniunii Europene. Am ascultat deja săptămâna trecută în detaliu această prezentare în grupul de lucru al Consiliului, la fel și în Coreper. Consiliul a fost bine informat în legătură cu uh, complexitatea și specificitățile acestei uh, propuneri. Într-adevăr, pot să fiu de acord cu eurodeputații care au intervenit astăzi, spunând uh, că durează destul de mult să ne implicăm în astfel de uh, discuții. Un prim schimb de opinii cu statele membre ne demonstrează că dosarul ne va lua destul de mult timp pentru a înregistra progrese. De asemenea, considerăm că calendarul e destul de crucial aici, din această perspectivă. Evident, vom uh, încerca să facem progres în ceea ce privește acest dosar, însă în ritmul nostru. Și e clar că trebuie să ne gândim la uh, toate aceste aspecte așa cum trebuie. Cu toții știm că uh, viitorul Consiliu European din octombrie va presupune o dezbatere și în legătură cu acest aspect. Sperăm ca șefii de stat să contribuie la uh, discuție și să ne ofere orientări în legătură cu ritmul pe care și-l doresc uh, pentru a face progrese pe marginea acestui dosar. Bănuiesc că uh, la acest moment nu pot să fac mai multe comentarii în legătură cu posibile rezultate pentru lunile care vin. Cred că deocamdată cel mai bine e să ne implicăm într-o anumită analiză și să vedem cum am putea să înaintăm când vor fi gata uh, toate pozițiile adecvate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, spune doamna președintă. Bănuiesc că acesta este cel mai bun răspuns pe care putem primi. E clar că trebuie să urmărim ce se întâmplă cu acest dosar. Înainte să dau cuvântul din nou domnului Viola, dați-mi voie să vă mai spun ceva. Asta pentru a răspunde uh, doamnei Nibler. Doamna comisar Cross a venit la Strasburg și ne-a prezentat o imagine timpurie a acestui uh, dosar foarte complex. Dânsa va reveni în sânul nostru. Uh, Însă astăzi noi suntem cei care i-am solicitat domnului Viola să uh, vină și asta printre altele pentru că, după părerea mea personală, adesea ai nevoie de detalii tehnice mai degrabă decât de o prezentare mai degrabă politică. Însă va exista ocazia mai târziu să discutăm ca și politicieni cu doamna comisar. Prin urmare, mulțumim că ați venit, domnule. Aș dori să vă dau cuvântul acum pentru 6-7 minute pentru a vă prezenta răspunsurile. După care, bineînțeles, vă vom solicita să reveniți la audierea noastră sau înainte de uh, aceasta, pentru că coordonatorii vor trebui să se aplece și ei asupra acestui dosar. Există foarte multe întrebări semnificative care au fost adresate și acestea au nevoie de răspunsuri adecvate. Mulțumesc, doamnă președinte. Și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a răspunde la întrebările și observațiile dumneavoastră. Aș vrea să răspund în detaliu. Acum voi da un răspuns general. Uh, mulțumesc uh, uh, pentru invitație și um, vă asigur că doamna comisar vă stă um, la dispoziție în orice moment doriți să invitați. Eu am fost invitat pentru o prezentare tehnică. Aș dori să mulțumesc coordonatorilor pentru um, uh, cuvintele adresate, cuvintele amabile. În ceea ce privește programul, nu este vorba de comisie care impune programul. Totul ține de responsabilitatea colegiuitorilor. Ceea ce poate face comisia și va face și îmi asum un angajament în acest sens, este să ofere tot sprijinul posibil, uh, informa toate informațiile posibile, orice fel de solicitări vor fi făcute, de briefing-uri, uh, chiar uh, în timp foarte scurt, noi vă vom sta la dispoziție. Bineînțeles, dacă am avea mai mult timp, lucrurile ar fi ar, ar merge mai bine. Dar aș dori să subliniez ceea ce au spus unii deputați. Acest sector se modifică cu viteza luminii și discuția acum un an nu este discuția de astăzi. Se vorbește despre nevoia de a folosi uh, dispozitive peste tot în Europa și Uh, nu, um, bineînțeles, lucrurile s-au uh, schimbat. Îmi cer scuze pentru um, poza cu persoana care stă la soară, o voi schimba. Dar mesajul nostru este foarte clar. Conectivitatea este foarte importantă. Uh, noi nu considerăm că roamingul este necesar pentru vacanțe și pentru expatriați este nevoie pentru mașini, de exemplu. Puteți să vă gândiți o mașină care nu uh, mai, care încetează să funcționeze pentru că s-a trecut o frontieră. Trebuie să ne asigurăm că conectivitatea există. Îmi cer scuze pentru poza de vacanță. Poate că a fost un reflex automatic uh, al echipei noastre care îi lipsesc uh, vacanțele dar vom schimba această poză. A fost o întrebare referitor la ce părere are autoritatea de reglementare în acest sens. Voi merge la Riga uh, zilele acestea și aici vom înțelege exact despre ce este uh, vorba. Reacțiile pieței au fost pozitive la această propunere. De când uh, s-a făcut acest anunț, indexul Telecom a, trecut cu 3 la, a crescut cu 3% și uh, analiștii financiari uh, au evaluat situația în mod pozitiv. Bineînțeles, vă puteți închipui uh, ce nu le-a plăcut foarte mult uh, analiștilor este partea pentru consumator, dar, repet, acest lucru este un pachet. Dar și în ceea ce privește partea consumatorilor, uh, um, analiștii au spus că este rezonabilă această, această parte. Deci nu înțeleg de ce să sun de la Roma la Vilnius costă mai mult de un euro. Este cu, 100, cu 100% mai mult decât costul uh, efectiv. Nu asta înseamnă Europa. Iată, ceva important, uh, simbolic, pentru a marca diferența între un continent conectat și unul neconectat. Să vorbim despre relația între politicile publice și reglementare și ce ar trebui să facă politicile publice în acest domeniu. Vă voi da detalii dacă mă veți invita din nou pentru asta. Facilitatea Conectarea Europei a, a avut inițial prevăzut o aloca, o, un buget de 7 miliarde de euro, dar acest lucru s-a redus. Acum trebuie să folosim fondurile structurale și uh, TIC, uh, acest domeniu este o prioritate în fondurile structurale, însă majoritatea investițiilor vor trebui făcute de companiile private. Drept urmare, pentru noi cel mai importantă va, cea mai importantă va fi reglementarea. În ceea ce privește consultarea, o, anumite părți ale acestei propuneri au fost supuse unei consultări îndelungate. Este greu de spus că este o surpriză. Eu sunt în, uh, în acest sector de foarte mult timp, nici nu purtam ochelari pe vremea când am început. au avut loc poate șapte consultări, grupuri de lucru în ceea ce privește mm, recunoașterea licențelor. Uh, alt, în alt domeniu au avut loc uh, diferite consultări, studii. Deci, poate că propunerea în totalitate ei nu a fost supusă unei consultări detaliate, dar toate părțile au fost discutate și dezbătute cu părțile interesate. În ceea ce privește OAREC, v-am spus, v-am spus că um, chiar acum plec la Riga, deci um, vom putea discuta acest subiect um, o altă dată, când, când doriți dumneavoastră. Avem propuneri referitor la OAREC uh, și anume considerăm că uh, OAREC ar trebui să aibă un sediu permanent Uh, sub um, supravegherea Parlamentului. Este ceva ce ar um, fi foarte important pentru echilibrul pieței interne. Dar am să, vă re, re, am să vă răspund la acest uh, punct după prima reuniune, uh, pentru că atunci vom înțelege mai bine cum stau lucrurile. Din nou, îmi cer scuze pentru că nu v-am răspuns individual la întrebări. Încă un punct referitor la consolidare. Acest această propunere nu, e, nu se referă la consolidare. Ea nu poate să schimbe legea concurenței. Participanții la piață trebuie să decide dacă vor să investească într-o țară sau alta. Dacă vor să facă asta, foarte bine. Dacă vor să investească în Europa, este un semn bun, dar nu poți forța o companie să investească într-o anumită țară. Ceea ce poate să facă această propunere este să creeze condițiile uh, care să faciliteze investițiile, să nu existe prea multă birocrație, să se folosească spectrul în condiții similare peste tot. Când este vorba de competiție locală, atunci despre concurență locală există consolidare, există autorități locale în ceea ce privește concurență și dacă ceva nu este în regulă vor acționa nimic nu poate să împiedice aplicarea tratatelor când este vorba de, de concurență. Mulțumim, domnule Viola. Știm că ați dat unele răspunsuri, că vom primi altele mai târziu, suntem uh, de acord cu asta, dar uh, cred că va fi bine să ne reîntâlnim uh, la un alt moment, pentru că este un subiect care este foarte important pentru uh, comisia noastră. Evaluările de impact, um, audierea din, din ITRE în noiembrie, avem deja un program și apoi coordonatorii vor stabili restul programului astăzi. Oricum, vom avea suficiente ocazii să discutăm despre asta. Mulțumim domnului dr. Viola și tuturor colegilor care s-au exprimat pe acest punct. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, am să-i dau cuvântul domnului Benton referitor la dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Avem aproximativ 30 de minute pentru acest punct și vom încerca să respectăm acest punct. Vă rog, domnule Benson. Thank you so much, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, creșterea um, și responsabilitatea unei companii nu sunt uh, elemente contradictorii. Companiile acordă mai multă atenție um, cadrului în care operează și um, provocărilor sociale cu care se confruntă. Propunerea Comisiei se referă la raportarea activităților Um, de responsabilitatea socială a întreprinderilor, RSI. Aceste elemente sunt importante pentru părțile interesate. Este bine ca companiile să aibă o strategie RSI pe care să o publice. În general, sunt mulțumit de propunerea comisiei, deci am numai câteva sugestii uh, pentru, de amendamente pentru îmbunătățirea textului. Veți vedea că cele mai importante două aspecte se referă la cadrul folosit de, com de companii pentru raportare și apoi modelul uh, propus de către comisie. Dacă obiectivul este să creștem transparența și capacitatea uh, părților interesate să compare rapoarte, este logic să se folosească cadrul, un cadru internațional sau european pentru raportarea RSI de aceea am eliminat domeniul național pentru că nu cred că um, contribuie la comparabilitate. Eu vin dintr-o țară în care avem o experiență foarte pozitivă cu raportarea RSI. Eu am fost ministru în moment, um, pe acest domeniu când s-a introdus acest lucru. Ca în amendamentul pe care l-am propus, companiilor li se propune această raportare în mod voluntar. Noi am uh, văzut că companiile doresc să integreze aceste strategii în, uh, în, în strategia generală a companiei lor și nu au uh, vrut, au preferat să nu raporteze că nu au o strategie RSI. O astf, un astfel de lucru ar fi fost o publicitate negativă uh, pentru această companie. Dar, în același timp, uh, companiile au dorit să raporteze pentru că puteau să aleagă ce fel de strategie doresc să abordeze. Și asta făcea ca strategia RSI să fie complementară cu strategia lor generală. Eu cred așadar că strategiile RSI trebuie să fie um, axate pe domeniul economic și să permită o, anumat, an, o anumită eh, flexibilitate. Nu cred că companiile trebuie să raporteze pe o listă, mm, referitor la o listă de puncte care nu sunt relevante pentru aceste companii. Trebuie să permitem companiilor să se gândească ce fel de strategie doresc să adopte în acest domeniu și, eh, bineînțeles, aștept eh, sugestiile dumneavoastră. Mulțumim! Mulțumim, spune doamna președinte. Colegii Lange, Kreutzmann și apoi Lambert sunt cei care au dorit să intervină. Mulțumesc! Din păcate, raportarea noastră din umbră nu poate să fie prezentă, deci uh, voi prelua câteva din uh, argumentele sale, dar voi aduce și propriile mele argumente. Vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră. Văd că abordarea ca raportarea RSI să fie mai degrabă o promovare a unui comportament uh, corespunde valorilor europene și mi se pare o abordare bună. Avem tocmai discuția despre uh, munca copiilor uh, în Uzbekistan sau accidentele din Bangladesh au arătat că comportamentul întreprinderilor europene trebuie să corespundă valorilor europene și în afara Europei și acest, acest angajament de standarde voluntare, ecologice, sociale și așa mai departe, este, este un tip de angajament promovat și de către ONG-uri și așa mai departe. De asemenea, sprijin și uh, abordarea de a spune că punctele menționate în rapoartele RSI nu ar trebui să fie complet aleatorii. Amendamentul 5, de exemplu, se eliminați criteriile naționale și vă referiți numai la criterii la nivel european. Mi se pare corect, eu aș merge chiar mai departe. Standardele cel mai dezvoltate și care sunt cele mai acceptate sunt liniile directoare OCDE din 2011 care sunt menționate la articolul 1.1. Și acesta ar trebui să fie, de fapt, standardul. Dar, bineînțeles, anumite alte întreprinderi s-au stabi stabilit alte standarde, dar da, sunt de acord cu amendamentul 5 să eliminăm nivelul național. Este clar însă că rămân aspecte fundamentale, standarde de mediu, standarde sociale, uh, Um, lipsa discriminării între sexe, practicarea dialogului social și respectarea drepturilor omului sunt aspecte fundamentale și trebuie să fie uh, cuprinse. Și, bineînțeles, cred că ar trebui să fie luată în considerare și problema lanțului de aprovizionare. Uh, mai ales la societăți pe acțiuni, avem, vedem problema că ele de fapt nu mai produc, ci cumpără și vând. Și ar trebui aici inclus așadar și lanțul aprovizionării. Și, pe de altă parte, unde nu suntem de acord, domnule raportor, este amendamentul 4 și amendamentul 8. Eu cred că o întreprindere care nu respectă acest angajament trebuie să justifice de ce nu face acest lucru. În interiorul Uniunii Europene, din 240.000 de întreprinderi care s-ar uh, încadra, avem aproximativ 200.000 care fac acest lucru și spun foarte bine de ce. Și m-aș aștepta ca și cei care consideră că nu este necesar să fie obligați să spună de ce nu vor să aibă astfel de strategie. De aceea, amendamentul 4 pe care l-ați depus nu l-aș susține. Și, în plus, cererea ca toți cei care cad sub incidența acestei directive să fie obligați să aibă astfel de activități Uh, mi se pare uh, că trebuie menținută. Este vorba de amendamentul 8. Sunt de acord că totuși toate aceste lucruri trebuie să fie nebirocratice și facile pentru IMM-uri. De aceea trebuie să analizăm ce fel de standarde uh, impunem și cum putem să um, obținem ceea ce vrem cu cât mai puțină birocrație. Aici v-aș sprijini, da, pentru obligativitate dar standarde cât se poate de clare și cât, de simplu de, cât se poate de simplu de respectat. Mulțumim! Mulțumim, domnul Kreutzmann! Mulțumim, domnule Lange! În fiecare zi vorbim despre reglementarea inteligentă, despre uh, o mai mică uh, povară pentru instrumentele care, uh, uh, întreprinderile care fac asta, uh, folosesc asta ca un instrument de propagandă. Am făcut raportare pentru un concern timp de 15 ani. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să întrebi la fiecare filială ceea ce te interesează. Asta înseamnă că trebuie să schimbi sistemele. Asta înseamnă că trebuie să obții informațiile din filiale și să le duci în contabilitate. O mie de euro e o glumă, este de, vorba de zeci de mii de euro uh, pe costuri pentru întreprinderi. Am făcut această exper- experiență. Uh, dacă se face o mică uh, schimbare, trebuie prevăzut în liniile directoare, trebuie prevăzut în rapoarte, trebuie consolidat. Vorbim despre zeci de mii de euro costuri. Da, putem să facem asta și cei care au făcut asta au folosit asta întotdeauna ca pe un instrument pentru a arăta că își asumă angajamente în domeniul mediului și așa mai departe. Eu lucram într-o uh, firmă de produse chimice și da, pot să vă spun, voluntar e bine. Dar uh, dacă impunem asta obligatoriu, trebuie să fim conștienți că uh, lucrurile uh, nu costă prea mult. Pentru că dacă o întreprindere face un astfel de raport, el trebuie să fie verificat de către auditori. Deci impunem uh, unor uh, lucruri. Impunem unele lucruri. Uh, Uh, și în plus, pe de altă parte, vorbim despre creșterea competitivității și așa mai departe. Și totuși impunem noi și noi obligativități. Și un mare pericol este următorul pas. Cei mari foarte bine să facă, dar de ce să nu impunem această obligativitate și celor mici? Dar sunt împotrivă, pentru că unde este eficiența? Ceea ce propune colegul Benson este, să spunem, cât de cât acceptabil, dar uh, de ce uh, impunem din ce în ce mai multe obligații și poveri întreprinderilor. 200 de mii uh, de întreprinderi, 42 de mii de întreprinderi și nici nu sunt întreprinderi atât de mari. Pentru cele mari nu este o problemă, pentru că au oamenii, au sistemele informatice necesare și sunt suficient de mari. 30 de euro, 30 de euro nu este o sumă foarte mare pentru aceste întreprinderi, dar pentru cei mici este foarte mult. Deci trebuie să ne gândim. Tocmai discutăm despre smart regulation, mai puțină povară administrativă, simplificare și în fiecare zi impunem o nouă obligativitate. Mai vrem și asta, mai vrem și asta și apoi în plus politica de diversitate, întreprinderile trebuie să-i aibă pe cei mai inteligenți, fie că sunt bărbați, femei, uh, indiferent de ce, din, din ce țară vin, ce fel de naționalitate au. Ieri a fost prezent uh, domnul Glider de la Merck, care ne-a spus noi de ani de zile facem asta. Nu ne interesează că e bărbat sau femeie sau ce naționalitate are. Ne tre- avem nevoie de oamenii cei mai buni. Și acum mai trebuie să scrie un raport ca să explice de ce face asta. Eu nu pot decât să spun următorul lucru. Comisia ar trebui să, facă o, să ducă o politică coerentă. Da, într-o zi vorbește despre reglementare inteligentă și în a doua zi propune uh, noi standarde și obligativități. Domnul Lambert, domnule Kreutzmann, ce plăcere să vezi pe cineva care apără interesele întreprinderilor. Nu știu care este întreprinderea dumneavoastră, dar eu am lucrat 22 de ani înainte în domeniul afacerilor și știu despre ce vorbesc. Știu care sunt, cum e situația în IMM-uri și care e situația în mari uh, întreprinderi și să spunem că nu impunem obligații marilor întreprinderi pentru că într-o bună zi IMM-urile vor trebui să uh, facă același lucru, practic este echivalent cu uh, apărarea marilor companii. M-am săturat ca liberalii să ne tot spună că noi vrem IMM-uri, IMM-urile uh, creează locuri de muncă, sunt minunate, noi le apărăm. Dar când este vorba de a sprijini într-adevăr aceste IMM-uri cu bani, brusc, noi, verzii, rămânem singuri și trebuie să implorăm uh, liberalii să ne dea niște ajutor. Și nici nu mă refer la PP, pentru că dumneavoastră, practic, ne-ați mai ajutat din când în când. Însă, să spun următorul lucru. Sunt de acord că nu trebuie să impunem prea multe uh, obligații de raportare IMM-urilor. Și știu că aceste IMM-uri au prea mari Uh, au obligații, obligații prea multe și nu, nu reușesc să le ducă la bun sfârșit. Și da, sunt de acord, avem nevoie de legislație mai simplă și mai eficientă. În același timp, m-am săturat ca marile companii să se joace cu regulile și până la urmă să ucidă 5, uh, 1500 de persoane în Bangladesh pentru că nu, re, nu respectă nicio normă, nu vor să știe ce fac subcontractorii lor și aici vreau să punem capăt și să avem reguli clare. Și ce am făcut în partea legislativă referitoare la raportarea financiară a fost să spunem uh, derog, IMM-urile au o derogare, dar obligațiile sunt impuse pentru marile companii. Și acest lucru trebuie să-l facem și aici. Eu cred că marile întreprinderi, și am lucrat pentru una timp de 22 de ani, pot să facă ce trebuie pentru a-și respecta uh, obligațiile au dividende, au bani de dividende, au bani de prime enorme pentru uh, directori, deci au bani și pentru asta și nu sunt de acord uh, când raportorul spune că ar trebui să fie uh, voluntar pentru marile companii. Raportarea ar trebui să fie obligatorie și consider că ar trebui să avem uh, standard, um, un tip de raportare standard pentru a putea compara datele. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Kreutzmann, că am putea să eliminăm obligativitatea de raportare dacă o, uh, dacă o înlocuim cu norme obligatorii de în domeniul social și de mediu. Dacă forțăm, de exemplu, Agent M să lucreze cu uh, subcontractori care respectă normele Organizației Internaționale a Muncii. Și dacă doriți să mergem în această direcție, eu vă susțin, dar nu cred că este ceea ce vă doriți. Încă un lucru. Uh, o propunere a Comisiei. Vă amintiți probabil când am discutat despre raportarea financiară, că s-a discutat despre raportarea de la țară la țară pentru datele financiare. Acest uh, subiect a fost foarte puternic uh, dezbătut și până la urmă Consiliul l-a dezbătut, l-a refuzat, mă scuzați, și Parlamentul l-a dorit. Și apoi, pragul, um, ce este un IMM, uh, pragul, pragul dublu față de cel al IMM-urilor. Știți că dezbaterea a, evolu a evoluat în Consiliu și pe bază, această bază comisarul Barnier a spus că uh, Trebuie ca acest text de raportare nefinanciară să fie modul uh, pentru rezolvarea raportării de la țară la țară pentru toate companiilor. Deci, practic, să replicăm ceea ce am uh, prevăzut în textul CRD 4 referitor la uh, bănci. Știm că este o cale pe care um, cei din Consiliu ar accepta-o Există un acord politic în Consiliul UE uh, pentru faptul că avem nevoie de raportare financiară de la țară la țară pentru companii, eu propun să folosim, să adoptăm recomandarea Comisiei și să folosim acest document pentru raportarea de la țară la țară. Știu că nu este locul său exact în acest text din punct de vedere formal, pentru că am aborda, adoptat acest subiect uh, acum câteva luni, dar putem să facem lucrurile acum. Avem o oportunitate pentru că dacă nu, nu, va, nu se va întâmpla um, decât în câțiva ani. Deci să folosim această oportunitate. Voi depune amendamente în acest sens. Și s-ar putea să avem câteva alte remarce, dar sunt de acord cu domnul Kreuzmann să nu impunem prea multe lucruri IMM-urilor, dar să nici nu lăsăm marile multinaționale să uh, scape de obligativități. Atâta timp cât impunem standarde mai ridicate acestor companii, acest lucru um, le va, um, le va ajuta pentru că îi va uh, forța și pe concurenți să uh, respecte niște standarde. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Încă o persoană înscrisă la cuvânt. Domnul Odi. Domnul Odi, mulțumesc foarte mult pentru interesul pentru acest subiect. Vreau să vă prezint o idee și nu știu dacă va fi acceptată. Conotarea acestei revizuiri de legislație este socială. În regulamentele financiare există o serie întreagă de informații sociale și cum nu avem posibilitatea să modificăm această directivă foarte curând sau prea curând, mă întreb dacă nu cumva am putea să introducem o a doua obligație care să se refere la informațiile fiscale, pentru că e vorba de un document contabil, iar informațiile fiscale pentru grupurile transnaționale ar însemna că le cerem să publice impozitele pe care le plătesc în diferitele regiuni din lume, mai ales Uniunea Europeană și statele membre și spun acest lucru că la G20 s-a văzut mereu că există o fraudă transnațională bazată pe amplasarea anumitor beneficii legate de anumite produse și asta se ajunge la prețurile de transfer între filialele grupului, iar OCDE a publicat o comunicare pentru a revedea uh, prețurile de transfer dar mă întreb dacă nu am putea să obligăm aceste grupuri multinaționale într-un capitol de obligații fiscale și să le cerem să spună care este suma de impozite plătite în țările în care au producție. Ar fi interesant să ne spune ce impozite plătește Google, de exemplu, în Austria, în Germania, ca urmare a activităților desfășurate în aceste state membre. Nu rezolvăm toată problema, dar am avea măcar un prim element de transparență la nivelul fiscalității. Nu știu ce crede raportorul, dar eu cred că ar fi bine să ne gândim la acest subiect. Mulțumesc. Hmm. Mulțumesc înainte de a da cuvântul raportorului să răspund, am să dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Bernier Band. Mulțumesc, doamnă președintă. Cred că vă mulțumesc pentru comentariile făcute. Vreau să pun accentul pe următoarea idee. În aprilie Comisia a adoptat această propunere de compromis, o soluție de compromis. Este o soluție care obligă companiile europene să-și asume un rol de lider, dar este și o propunere care dorește să evite toate, eu știu, poverile administrative pentru o firmă de dimensiuni mici și medii. Am pornit de la informațiile pe care le-am uh, strâns de la diversele firme, nu numai de la implicațiile lor financiare, ci am pornit de la procesul de luare a deciziilor și de la implicațiile activităților lor asupra mediului și comunităților în care se află. Iar toate am, am analizat companiile care au succes pe termen lung și am adunat foarte multe, am colectat foarte multe dovezi în acest sens. De aceea ne-am gândit că acest instrument legislativ este benefic pentru mediul de afacere. Am, mi s-a spus acest lucru și de către investitori, că au nevoie de aceste informații pentru a putea uh, evalua cum evoluează firmele, cum sunt pregătite pentru provocările viitoare și au spus de asemenea că aceste informații de mediu sociale care vin de la firme sunt importante pentru că trebuie analizate la fel ca informațiile financiare. Și considerăm în acest moment că dacă Europa trebuie să-și asume un rol de lider la nivel global, sunt vreo 2000 și ceva de firme în Europa care sunt transparente din punct de vedere al relației cu mediul și din punct de vedere uh, social. Și vrem să creștem numărul la vreo 18.000 de firme mari și ne referim doar la firmele foarte mari, la firmele care au mai mult de 500 de angajați în Europa. Este foarte clar că nu există obligații pentru IMM-uri uh, să dezvăluie asemenea informații. Ne referim la firmele mari care au peste 500 de angajați, deci vorbim despre vreo 18.000 de firme în toată Europa. Iar în raportul de gestionare, împreună cu declarațiile financiare, este foarte important ca acționarii să vadă, să aibă o imagine totală a acelei afaceri. E nevoie de informații despre mediu, despre impactul asupra mediului, al funcționărilor, al activităților lor, implicațiile sociale, impactul asupra societății, respectul pentru drepturile omului și am auzit comentariile făcute aici referitoare la lanțul de aprovizionare, deci trebuie să, să dovedească acest lucru, apoi elemente legate de corupție, de mită și, bineînțeles, informații referitoare care se, care se vor discuta doar în Consiliul de Administrație. Este o, o propunere echilibrată și nu ne referim numai la cadre internaționale, ci și la cadre naționale pentru că dorim să recunoaștem meritele unor state membre, pentru că ele au făcut progrese. De exemplu, Germania are un cod de durabilitate și legislația franceză are un cadru foarte rezonabil deja stabilit care pot fi folosit de firme pentru a dezvălui informațiile. Sunt o serie întreagă de exemple care se adaugă la cele spuse de noi și care pot să creeze acest cadru internațional. Și s-a menționat deja și, eu știu, inițiativele de raportare la nivel global sau uh, orientările generale ale Națiunilor Unite pentru drepturile omului referirile la, la Pactul Global al Națiunilor Unite și trebuie avut în vedere și uh, eforturile naționale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și dau cuvântul din nou raportorului uh, în încheiere, domnul Bernstein. Mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile primite astăzi. Cred că trebuie să accentuăm că în momentul în care vorbim despre scutirile pentru IMM-uri, așa cum s-a menționat în amendamente, aș dori să spun că avem experiență în acest sector în țara din care provin eu și, după părerea mea, ele trebuie să fie cerute de lumea de afaceri. Firma trebuie să-și dea seama că este în avantajul ei să se implice într-o asemenea strategie de răspundere socială corporatistă. Firmele nu trebuie să se simtă obligate uh, să se conformeze sau să explice uh, nu, trebuie, nu poți să spui că n-ai o strategie de răspundere socială corporatistă în țara mea. 97% din toate marile firme în Danemarca au o asemenea strategie, deci putem să punem o asemenea, la punct o asemenea strategie, să stabilim niște standarde europene, dar cred că există multă birocrație firește Și există o serie întreagă de întrebări care, la care trebuie să răspundem. Dacă spunem, eu știu, firma mea poate să progreseze pe baza unei strategii privind responsabilitatea socială a întreprinderii, atunci am adus plus valoare la firma respectivă. Pur și simplu nu este doar un simplu exercițiu în care um, punem X în niște căsuțe, ci e vorba de niște standarde uh, Eh, care țin, nu țin numai de raportare. Dacă analizăm ce se întâmplă într-o firmă pe parcursul unei perioade, putem să vedem că această strategie înseamnă ceva pentru firma respectivă. E vorba de informații legate de drepturile omului, de protecția mediului. De în țara din care vin eu există niște cerinte de informare pe care trebuie să le prezinte toate firmele. Deci dacă putem să aducem la oaltă informațiile pe care le-am auzit astăzi aici, uh, atunci ar fi foarte bine. Evident că nu vreau să impunem mai multă birocrație asupra firmelor, cum spuneau colegii. Și nu mă refer la IMM-uri, ci e vorba de firmele mari. Și vreau să-i mulțumesc lui Jean-Pierre Rodi. Vom discuta ideile lui uh, împreună. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 3 octombrie, pe 5 noiembrie vom vota la nivelul comisiei. Deci mai avem o săptămână pentru a depune amendamente. Vă mulțumesc foarte mult colegilor care au vorbit. Să trecem mai departe la următorul punct din ordinea de zi. Este un aviz privind evaluarea raportului despre OAREC și dau cuvântul lui domnului Salvator Sedoia la Bart. Aveți doar 15 minute. Mulțumesc. Raportorul are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Voi vorbi foarte pe scurt despre acest raport, despre OAREC și despre oficiul uh, OAREC Scopul acestui raport este să sublinieze prima evaluare a OAREC. Pentru cei care nu știu ce înseamnă acest lucru, OAREU este organismul autorităților europene de reglementare din domeniul electronic. Este agenția care reglementează această piață în Europa. A fost creat în 2009 prin pachetul Telecom Inițial se spunea că după trei ani Comisia trebuie să pregătească un raport de evaluare despre rolul și activitatea OAREC și oficiului OAREC și să informeze privind această evaluare și asta este ce avem acum în fața asta este scopul acestui raport. Cum uh, se vede, OAREC funcționează în general bine, OAREC a permis o întărire a cadrului uh, de reglementare și a contribuit la realizarea obiectelor, obiectivelor OAREC. Totuși, acest lucru nu trebuie să ne împiedice să dezbatem ideea unei uh, abordări mai uh, concentrate pe piață la nivelul OAREC. OAREC și relația dintre OAREC și oficiu pare să prezinte niște probleme, să aibă niște probleme. Pe de o parte, uh, evaluarea, recunoaște valoarea OAREC și a oficiului OAREC de când a fost creată în 2009 mai ales în ceea ce privește articolul 7, 7a, adică procedurile și în domeniul neutralității internetului și a roamingului. Pe de altă parte, arată că există spațiu pentru îmbunătățire, să există niște aspecte structurale, mai ales în ceea ce privește următoarea revizuire generală a cadrului pentru comunicații electronice. Independența și conflictele politice la nivel european sunt în continuare controversale, iar în ceea ce privește evaluare, rolul independent al OAREC este încă pus sub semnul întrebării. Uh, independența OAREC trebuie să fie avută în vedere nu numai din punct de vedere al instituțiilor europene, dar și din punctul de vedere al agențiilor naționale de, de reglementare și a statelor membre. Uh, răspunderea OAREC trebuie să fie mai bine definită față de cine și cum răspunde OAREC și pentru ce anume răspunde OAREC. Și nu în ultimul rând, amplasarea uh, OAREC la Riga îngreunează cumva urmărirea activităților în acest domeniu. S-au uh, avut în vedere două asemenea rapoarte Uh, două asemenea abordări, o abordare statică, care își pune problema să rezolvă deficiențele minore, structurale, și o abordare evoluționistă care propune modificări importante, cum ar fi locul mai mare acordat uh, reglementatorilor uh, și, de asemenea, prezența oarecând în Bruxelles. Iar în aceste abordări, rolul, eficiența și localizarea oficiului OAREC uh, sunt avute în vedere. Evaluarea arată că rolul oficiului rămâne în continuare ambigu. Uh, este acolo doar să asigure susținerea administrativă sau are un rol mai proeminent în activitatea OAREC? Vă mulțumesc foarte mult și aștept să uh, aud comentariile raportorilor din umbre și ale colegilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, să începem cu raportorii din umbră, Catrin Trautmann și apoi o să vedem dacă au venit și alți eh, raportori. Și... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Inițial, Comisia a propusese o agenție care se numea ECMA și era o opțiune care a fost respinsă de autoritățile de reglementare din statele membre și o majoritate a Parlamentului structura aceasta hibridă cu două niveluri fusese aleasă pentru a garanta independența și punerea în aplicare a reglementărilor. Ideea convergenței progresive a abordărilor de reglementare privind articolele 7 și 7a. Mulțumesc aportorului care a analizat foarte bine această chestiune și care a scos în evidență și progresele, dar și chestiunile care rămân în suspensie. Aș dori să spun că sunt de acord cu el. Sistemul este la început și sigur sistemul acesta cu două niveluri a fost reluat la nivelul autorităților privind protecția datelor. Principala problemă subliniată de raportor este amplasarea acestui oficiu. oficiu. Problema amplasării apare și pentru alte agenții trebuie cumva să rezistăm, uh, eu știu, tendinței de uh, consolidare și sau să anunțăm statele perifericele ale Europei că nu vor fi niciodată gazda unei agenții europene. Uh, și totuși mă gândesc că nu există o, o echitate în ceea ce privește prezența organelor europene. În ce privește competența, este important să lărgim competențele OAREC, uh, nu numai uh, din acest punct de vedere. Dar avem o problemă de lipsă de omogeneitate la lipsa de, uh, la, la nivelul autorităților naționale. În aliniatul 6, raportorul spune acest lucru, că piața europeană este slabă din acest punct de problemă. Deci trebuie să ne gândim și la problema subsidiarității, să fim foarte atenți în viitor. Și al treilea rând, dinamica dintre Consiliul de Administrație și oficiu. Hmm, relațiile nu sunt dezirabile. Ce facem? Desfințăm oficiu sau ce? Uh, este o opțiune care a fost uh, respinsă. Era opțiunea uh, Consiliului, dar înseamnă să întărim foarte mult sau să ce facem, să repatriem oficiu la DG Connect, Utah Haupt, în uh, avizul de la uh, Comisia de Buget, a propus acest lucru. Dar ar fi o chestiune contraperformantă dacă ne gândim la toată structura respectivă, pentru că se pune problema să consolidăm o autoritate europeană reală. Deci pentru a echilibra raportul acesta între Consiliul Administrativ și Oficiu, uh, Trebuie să păstrăm puterea de decizie a Consiliului. Sunt aici de acord cu punctul 15 din raport. Trebuie să precizăm mult mai bine dacă e bine, de exemplu, ca oficiu să aibă proprii experți care să se alăture grupului de lucru și să pregătească punerea în aplicare a procedurilor de la articolul 7 a sau să punem uh, uh, în aplicare Uh, chiar inițiativa OAREC. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc, Catherine Troutman. Nu sunt uh, alți uh, raportori din umbră, așa că are cuvântul Pilar del Castillo. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să-l felicit pe raportor pentru propunerea pe care ne-a făcut uh, raportul de evaluare al OAREC. Pentru mine este foarte Uh, important să vorbesc despre OAREC. Um, îmi place acest lucru. Când am dezbătut pachetul Telecom, am făcut raportul despre OAREC și OAREC s-a născut ca alternativă la propunerea de a crea o agenție europeană cu toate caracteristicile unei agenții europene. Pentru că așa propunea Comisia atunci, iar Parlamentul și Consiliul au susținut această propunere alternativă de a crea un organism european pe baza uh, autorităților naționale de reglementare. Oare că există de puțină vreme? Se dezvoltă doar de trei ani și, cum spune raportorul, raportorul său, cred că există o serie de chestiuni fundamentale menționate aici procedurile din articolul 7, neutralitatea internetului și activitatea OAREC a fost foarte bună. Nu cred că OAREC trebuie să fie uh, restructurat drastic. Dar, cum spunea raportorul și cum spunea și doamna Trautmann, există chestiuni care pot fi perfecționate. Mie, mi se pare că în contextul acesta, dacă legăm această dezbatere de dezbaterea anterioară privind propunerea Comisiei pentru pachetul uh, și propunerea de regulament uh, referitor la piața internă a telecomunicațiilor, unde există o serie de propuneri specifice care se referă la OAREC, ar fi interesant, ar fi uh, o sinergie pozitivă să relaționăm aceste două chestiuni când putem să discutăm oarecum, mai ales prin intermediul amendamentului. Am putea să ne gândim și la propunerile făcute de comisie. Mi există o propunere făcută de comisie care mi se pare ușor de înțeles în acest context. Uh, și anume posibilitatea ca OAREC să aibă un președinte pe un termen mai, mai lung decât termenul actual. Acum se face o rotire la șase luni, o rotație la șase luni. Și doamna comisar uh, spunea acest lucru și acum câteva zile și sunt de acord cu ea că e o perioadă de timp prea scurtă. Schimbările acestea se petrec mereu și mereu, ceea ce nu e foarte bine pentru stabilizarea și pentru activitatea OAREC. Ar fi o șansă, mai ales că discutăm acum fix evaluarea OAREC și propunerea Comisiei. Este o propunere, o sugestie. Nu e un dosar legislativ, dar ar trebui să ne gândim la această posibilitate, să ne gândim și la cele propuse de comisie și poate unele dintre ele ar putea să meargă pe o altă procedură, mai ales prin intermediul amendamentelor. Mulțumesc foarte mult raportorului. Iar acum dau cuvântul doamnei Nicoleta Falcone, reprezentanta Comisiei, câteva minute și apoi o să dăm din nou cuvântul raportorului. Da, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc raportorului pentru raportul prezentat. Comisia a ascultat cu multă atenție și cu mult interes propunerea. Și unele dintre concluziile dumneavoastră sunt concluziile pe care, la care ajunsese și Comisia în raportul de evaluare. Așa că vedem că există anumite aspecte în care raportul Parlamentului, raportul preliminar al Parlamentului merge pe linia concluziilor trase de comisie în raportul de evaluare. Concluzia noastră, concluzia raportului de evaluare este că oare funcționează bine și că a arătat că poate să-și îndeplinească obiectivul fundamental pentru care a fost creat, și anume unitatea pieței interne. Dar, în același timp, am remarcat că există elemente care trebuie să fie îmbunătățite. Pe linia celor spuse de intervenienții anteriori, doamna Castilio, de exemplu, și noi considerăm că OAREC trebuie să-și îmbunătățească poziția strategică și are nevoie de o stabilitate mai mare în ceea ce privește conducerea generală a acestui organism și a oficiului. E o propunere legislativă care a fost aprobată și în care s-a propus la OAREC să există o nouă poziție, poziția președintelui și să eliminăm rotația președinților pentru ca președintele să poată să administreze mai bine acest organism și să-i dea o stabilitate uh, și o poziție de lider oarecului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și acum are cuvântul uh, colegul nostru, Sedoi Alabar, pentru comentariile finale. Mulțumesc foarte mult, doamne președinte. Vreau să adaug doar câteva cuvinte. În primul rând, uh, un coleg de-al meu n-a putut să fie aici, dar mi-a trimis niște uh, observații privind poziția grupului domniei sale. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mai ales raportorii din umbră și comisia și Vom analiza diversele amendamente care vor fi înaintate și o să încercăm să definim această abordare pentru ca oarec și oficiul OAREC să funcționeze cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumim! Amendamentele până pe 2 octombrie și vom vota pe 5 noiembrie în comisie, la fel ca la raportul anterior. Mulțumesc foarte mult! Iar acum trecem la o chestiune spinoasă, dacă vreți. Regulamentul uh, programului european de supraveghere a pământului, GMES, și e vorba de o rezoluție semnată de mai mulți co- colegi, între care și doamna Vălean, și dau cuvântul acum domnului Kreutzmann iar apoi ceilalți dacă doresc să intervină. Vom vota această rezoluție în comisie mâine, pe 26 septembrie. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. În calitate de inițiator al acest uh, proiect, uh, îmi permit să iau cuvântul. Comisia cu actele delegate dorește propune uh, aplicarea regulamentului GMS. În cadrul acestei, uh, acestui document se ia o decizie centrală și anume punerea la dispoziție datele sateliților, uh, sateliților europeni fără remunerare. Este vorba de uh, sateliți privați care se tem de concurență în, sec în sectorul privat. Ni s-a explicat la comisie că uh, având în vedere rezoluția diferită a sistemelor, nu există concurență. Însă, dacă va fi într-adevăr cazul, nu s-a analizat de fapt în detaliu acest lucru. S-a făcut referire la sistemul american, al cărui, a cărei, al cărei, al cărui da, datele căruia sunt uh, publice. doresc să subliniez că nu sunt împotriva accesului gratuit, deoarece sateliții au fost uh, și vor fi fost uh, finanțați de către contribuabilii europeni. Datele gratuite ar putea să ofere noi servicii și să contribuie la noi locuri de muncă și creștere. Însă mă întreb dacă ar trebui să fie accesibile datele în mod gratuit oricui. De exemplu, numai o anumită cantitate de date ar putea să fie pusă la dispoziție în mod gratuit. Astfel, s-ar putea rambursa um, investițiile semnificative făcute de către, de către investitori privați. Uh, de asemenea, ne întrebăm dacă ar trebui să aibă acces la aceste date state terțe care nu au contribuit cu nimic la investiție. S-a discutat dacă nu ar trebui să existe un sistem de un principiu al reciprocității regulamentul GMS nu prevede că datele ar trebui să fie gratuite, accesibile în mod gratuit, dar nici în ce fel de condiții. Din, punct de vedere, din punctul meu de vedere, ar trebui să se uh, prevadă acest lucru printr-un act de, legislativ și nu prin acte delegate. Și Comisia pare să, fi recunosc, pare să fi recunoscut acest lucru, fiu noul regulament Copernicus prevede accesul gratuit. Uh, însă acum ar urma să acordăm acte delegate pe baza vechiului uh, regulament. Vom, după ce am așteptat trei ani de zile, putem să mai așteptăm câteva luni, mai ales că este nevoie de Uh, că, este vorba de decizii foarte importante. Din aceste motive ce țin de conținut, dar și de procedură, am să vă rog să votați pentru respingerea actelor delegate, astfel încât să putem lua aceste decizii uh, importante în cadrul regulamentului Copernicus. Grație, la parola al... Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Glanton, un alt semnatar. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Cred că rezoluția și raportorii au uh, dus la oarecare confuzie. În principiu, în cadrul uh, și inițial, în cadrul regulamentului GMS, s-a prevăzut o formulare referitoare la accesul la date uh, dar ea nu a fost suficient de specifică, nu s-a vorbit despre caracterul gratuit, am avut atunci o mare dezbatere și s-a solicitat corectarea situației prin acte delegate. Actele delegate au venit, uh, sau propunerea pentru acestea au venit foarte, cu foarte puțin timp înainte de vară și ni s-a cerut, și noi am cerut să se um, lungească termenul, astfel încât să putem să analizăm situația. În grupul meu am analizat lucrurile și în lumina a ceea ce spune, a spus domnul Kreutzmann referitor la noul regulament, că vom discuta asta și că putem prevedea asta în articolul 15 al regulamentului Copernicus. Și, drept urmare, ne-am decis să respingem rezoluția și să nu acceptăm uh, noi tergiversări. Deja am acceptat suficiente tergiversări prin uh, faptul că s-a discutat cadrul financiar multianual uh, foarte mult timp. Deci noi am dorit ca aceste acte delegate să fie adoptate și să ne concentrăm pe noul regulament, regulamentul Copernicul, Copernicus, unde se discută din nou în mod intens aceste lucruri. Mi se pare o poziție rezonabilă și va fi și comportamentul nostru la vot mâine. Mulțumesc și acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Prego de intervenire. Reprezentantul sau reprezentanta Comisiei. I'm head of unit. Bună dimineața tuturor, sunt cel de unitate în comisie, responsabil pentru infrastructurile Copernicus și pentru chestiunile care țin de accesul la date. Am luat notă de faptul că proiectul de rezoluție vorbește de chestiuni uh, formale. Adică suntem în întârziere, am putea să facem asta peste câteva luni de acum înainte și așa mai departe. Nu se abordează chestiune de fond. Nu ne-ar fi plăcut să purtăm mai degrabă o discuție pe chestiune de fond. Dați-mi voi să spun că sunt primul care regretă că suntem în întârziere. Asta e adevărat. Eu am ocupat acest post abia acum un an, iar munca de pregătire pe marginea acestui text a durat ceva, am consultat mai mulți actori interesați și asta de câteva ori, am pregătit mai multe versiuni ale textului, una după cealaltă, am transmis acest text tuturor actorilor interesați, am solicitat din nou comentariile lor, prin urmare, Nu putem veni uh, repede cu o propunere, uh, câtă vreme ne dorim și un uh, consens din partea actorilor interesați. Noi am ales să optăm pentru consensul actorilor interesați, atât lumea până la urmă s-a pus de acord asupra acestui text. Așadar, am fost destul de surprinși că doar o singură companie care face acum lobby în Parlament a fost în dezacord cu acest text. Am înțeles poziția lor sateliților sunt uh, aproape de uh, Sentinel-2, însă acest lucru se știa de câțiva ani. Uh, e o chestiune care a fost discutată cu guvernul german la acea vreme, iar decizia a fost luată de așa natură încât Sentinel-2 să renunțe la un senzor care s-ar suprapune peste cel al acestei companii. Era vorba despre o rezoluție de 5 metri care ar fi sporit performanța satelitului nostru cu 400%. Noi am renunțat la asta în or... pentru a putea da spațiu de manevră acestei companii. Se pare însă că această concesie a fost uitată. A fost o concesie uriașă pe care am făcut-o noi. Compania a investit în uh, acești uh, sateliți, știind totuși cum stau lucrurile și de aceea se află astăzi în situația în care se află. Având în vedere că senzorul lor este încă în uh, proporție de 100% mai performant decât uh, al nostru, cu siguranță ne imaginăm că acest operator poate să-și desfășoare uh, activitățile așa cum dorește, fără să fie deranjat de senzorul nostru. Apoi, ideea e următoarea. Oare vom avea condiții uh, cadru stabile pentru activitatea acestei companii în viitor? E bine, răspunsul este da. Scenariul nostru pe termen lung prevede faptul că rezoluția satelților noștri nu se va îmbunătăți în următorii ani și asta până în 2026 mai precis. Adică compania care face lobby acum are un mediu de afaceri stabil pentru următorii 13 ani. Eu știu uh, că există foarte puține companii care pot să spună asta. 13 ani e o perioadă uh, în care putem estima uh, o viață de timp dublă, uh, o viață dublă uh, ca perioadă în timp uh, a acestor uh, sateliți. Cu siguranță competiția din partea Sentinel-2 nu va crește pentru această Uh, companie. Prin urmare, uh, cred că această rezoluție ar trebui respinsă. Mulțumesc. Doamna președinte? Uh, domnule Kreutzmann, doriți să interveniți din nou? sorry, because tomorrow we will vote and we... Mâine vom vota și vom vedea apoi care va fi rezultatul votului. Doamna președinte? Vă întrebam dacă doriți să interveniți, pentru că am văzut că v-ați ridicat uh, să plecați și vreau să vă mulțumesc că doreați să interveniți. Dar uh, domnul Odi mai dorește să intervină. Mulțumesc. Eu mărturisesc că nu am uh, înțeles acest schimb care pare foarte misterios pentru acest for. N-am înțeles absolut tot, însă mi-aduc aminte că atunci când am avut uh, o dezbatere în legătură cu GMS, am avut uh, o dezbatere și în legătură cu tarifele. Și cu toții ne-am pus de acord, uh, spunând că ar trebui să funcționeze sistemul gratuit. De aceea astăzi nu înțeleg de ce Comisia Europeană are nevoie de un temei juridic cu privire la gratuitate, pentru că această caracteristică este deja inclusă în temeiul juridic cu care s-a plecat în acest dosar. De ce a fost nevoie de acest regulament pentru a se stipula încă o dată gratuitatea? să ne amintim de faptul că banii publici aduc prejudiciu, privat, uh, prejudiciu uh, semnificativ unei companii private, prin urmare limita intervenției uh, publice trebuie stabilită atunci când nu se ia în considerare inițiativa privată, dar când această inițiativă privată nu este pusă în pericol, e clar că trebuie să intervenim. Practic, uh, ne aflăm în situația în care acest program GMS uh, este blocat, deși am comunicat tuturor cetățenilor că aduce valoare adăugată europeană uh, și așa mai departe, practic ne vom face de râs. Eu nu mai înțeleg nimic din acest dosar. De ce Comisia Europeană are nevoie de un temei juridic pentru gratuitate câtă vreme acest lucru a fost deja votat? Și ce e cu întreprinderea asta care dintr-o dată face lobby pentru a întârzia un proiect care realmente uh, este unul foarte european. Eu unul sunt foarte îngrijorat și nu vă ascund asta. Doamna președinte? În regulă, cred că ne oprim aici. Am ascultat ce au avut de spus raportorii, comisia, alți vorbitori. Prin urmare, putem vota acest dosar mâine, pe 26 septembrie. Apoi, uh, subiectul va figura pe uh, ordinea de zi a celei de-a doua plenare din octombrie. Mulțumesc tuturor! Cam atât. Reluăm la ora 15 în această după-amiază.